So, dear colleagues, ladies and gentlemen, please take your seat. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile. Calendarul ședinței de azi este foarte strict. Of course, first of all, I want... Mai întâi, doresc să urez bun venit domnului comisar desemnat pentru comerț, domnul Phil Hogan, care se află aici, în fața mea. Bine ați venit! Cred că scopul acestei reuniuni este evident. Nu mai trebuie să le explic. Domnul am primit răspunsurile domnului Hogan la, răspun, la întrebările noastre scrise. Acestea au fost distribuite membrilor în toate limbile și publicate pe site-ul web al Parlamentului. Doresc să vă informez de faptul că Comisia pentru Afaceri Juridice nu a exprimat obiecții la organizarea acestei audieri de azi. Încă o dată, domnule Hogan, bine ați venit în comisia noastră. Care este baza democratică a politicii comerciale? Este o onoare foarte, mine, foarte mare pentru mine să fiu președintele acestei comisii. care ne-a ocupat foarte mult în ultimii ani. Comisia pentru Comerț Internațional este cea care aprobă sau respinge acorduri comerciale și este implicată în adoptarea legislației, legislației legate de comerț și reprezintă voința democratică a popoarelor europene în domeniul comerțului. Trei momente dificile. Relația noastră cu principalii parteneri uh, sunt uh, dificile. Um, OMC-ul trece printr-o criză, va urma Brexitul poate foarte curând și chiar în următoarele zile vom uh, discuta despre cazul Boeing și OMC. Uniunea Europeană a, are acorduri bilaterale comerciale de calitate și legislația necesară pentru a avea o poziție stabilă într-un sistem de comerț bazat pe reguli. Parlamentul European a jucat un rol important în îmbunătățirea acordurilor comerciale, așa cum am făcut-o cu ocazia acordului CETA sau pe cale legislativă, așa cum am făcut-o legislația privind mineralele de conflict, minereurile de conflict. Comerțul este din, prezintă din ce în ce mai interes pentru populație. Oamenii doresc să știe cine beneficiază de pe urma comerțului. Ne pune comerțul în pericol protecția consumatorilor și care este incidența comerțului asupra acordului uh, de la Paris. Deci, iată, există multe provocări, amenințări, dar trebuie să le răspundem Um, și să luăm politica comercială în serios pe baza unor principii. Durabilitatea trebuie să fie unul dintre aceste principii. Comerțul este un instrument eficient pentru a stabili standarde echitabile pentru bunuri, dar și pentru procesul de producție a bunurilor și serviciilor și convențiile Organizației Internaționale a Muncii joacă un rol important în acest sens. Apoi, punerea în aplicare este de asemenea foarte importantă. Pentru mine a sosit momentul să trecem de la vorbe la fapte în asigurarea respectării normelor. În Uniunea Europeană și în afara ei trebuie să obținem rezultate și avem nevoie de instrumentele potrivite pentru a face acest lucru. Apoi, coerența. Politica comercială trebuie să fie coerentă cu alte politici ale Uniunii Europene și de la nivel național. De exemplu, nu are niciun sens să cerem o reducere a subvențiilor în sectorul pescuitului și în același timp să încercăm uh, să subvenționăm uh, embarcațiunile europene în anumite state membre. Deci avem nevoie de coerență. Și, bineînțeles, trebuie să existe un control democratic asupra acestor politici. Ursula von der Leyen a spus că trebuie să existe un parteneriat special între Comisie și Parlamentul European. Domnule Hogan, după ce v-am citit răspunsurile la întrebările scrise, am văzut că subliniați și dumneavoastră importanța acestei poziții, dar aș dori să menționez patru elemente în legătură cu care Parlamentul patru puncte pe care Parlamentul ar dori să le clarificați. În primul rând, sunt convins că Parlamentul European trebuie să fie văzut ca actor instituțional, mai ales după evoluțiile din ultimii ani, și nu este un uh, actor oarecare. Și aici mă refer la răspunsurile la întrebările 3 și 7. În ceea ce privește um, angajamentul uh, de a comunica documentele din negocieri, acest uh, lucru este un pas înainte față de situația actuală, dar nu este suficient. Știm cu toții că aceste documente sunt discutate cu statele membre și este foarte clar că se fac multe până când se stabilesc elementele din aceste documente, deci înainte de finalizarea, finalizarea negocierilor acestor documente. Parlamentul a cerut să se implici, să fie implicat mult mai devreme, înainte de finalizarea lor. În al treilea rând, aș dori să vă luați uh, angajamente suplimentare în ceea ce privește punerea în aplicare provizorie ale acordurilor comerciale. Ursula von der Leyen a spus că ele vor fi puse în aplicare provizoriu doar după uh, aprobarea Parlamentului European. Răspunsul dumneavoastră nu a fost foarte clar în legătură cu acest element și uh, v-aș ruga să reveniți asupra lui și să spuneți clar că se respectă dreptul democratic al Parlamentului când vine vorba de aplicarea provizorie. Și în al patrulea rând, în ceea ce privește competența de control din partea Parlamentului European, aceasta ar trebui să fie posibilă în punerea în aplicare a acordurilor pe care le avem. Comisia noastră a spus foarte clar că uh, comisiile comune, consiliile și alte um, organisme pune în aplicare ale acestor acorduri nu trebuie să fie cutii negre, trebuie să beneficieze de control democratic. Doamnelor și domnilor, acesta este un moment foarte important în controlul parlamentar și în întreaga democrație europeană și pentru politica comercială a Uniunii Europene. Îi invit pe colegii mei să pună întrebări clare, cu obiectivul clar să obțină angajamente concrete din partea dumneavoastră în calitate de nou comisar. Nu este doar uh, un exercițiu de întrebări și răspunsuri, trebuie să fie ocazie de a ne defini strategia pentru politica comercială pentru următorii 5 ani. Acum, câteva elemente practice în legătură cu acest uh, exercițiu. Mai întâi, structura acestei audieri care trebuie să respecte regulile de procedură ale Parlamentului, regulamentul de funcționare a Parlamentului, pentru a asigura oportunități egale, echitabile tuturor comisarilor uh, desemnați de a-și prezenta punctul de vedere. Mai întâi, Phil Hogan are la dispoziție 15 minute pentru un discurs introductiv. Apoi, conform regulamentului, se vor pune 25 de întrebări de către eurodeputați. În primul bloc, cei șapte coordonatori din partea grupurilor politice la INTA vor pune întrebări și apoi, în a doua rundă, 18 membri vor pune întrebări conform cotelor diferitelor uh, grupuri politice și un reprezentant al membrilor neafiliați. Și urez bun venit lui David McAllister, președintele Comisiei AFET, care va pune o întrebare, mm, va fi una din cele 18 întrebări din a doua rundă. În 5 minute se vor pune întrebările și se vor da răspunsurile. Fiecare membru are un minut la dispoziție pentru a-și pune întrebarea. Apoi, Phil Hogan are posibilitatea de a da un răspuns în două minute și apoi, dacă e nevoie, există posibilitatea ca același eurodeputat să pună o întrebare suplimentară de maxim un minut și domnul comisar desemnat are posibilitatea să răspundă la aceasta tot într-un minut. Dar regulamentul este clar. Această întrebare suplimentară trebuie să aibă legătură cu răspunsul comisarului desemnat la prima întrebare. Nu trebuie să, ocazia nu trebuie să fie folosită pentru a aborda subiecte complet diferite și eu îmi rezerv dreptul să nu permit uh, întrebări suplimentare dacă ele nu respectă acest criteriu. Aceasta este structura audierii. Bineînțeles, după toate întrebările, domnul comisar desemnat va avea la dispoziție 5 minute pentru o uh, declarație finală. Așa cum uh, am menționat, această audiere are o durată de 3 ore aceasta este limita foarte strictă și timpul pentru întrebări și răspunsuri este de asemenea foarte strict limitat și mă voi asigura că uh, se respectă aceste limite de timp. Interpretarea este disponibilă în 23 de limbi și având în vedere că audiem un uh, comisar desemnat din Irlanda și sunt și membri irlandezi, există și posibilitatea de a se vorbi uh, limba irlandeză toți eh, membrii își pot vorbi limba maternă. Dar, bineînțeles, respectând limita de timp. Și, având în vedere că avem interpretare în 23 de limbi, vă rog să vorbiți foarte clar și într-un ritm nu prea alert Pe ecran veți, uh, pute, ve, ve, veți vedea că uh, reuniunea este transmisă în direct pe site-ul web al Parlamentului și este și înregistrată. Iată, aceasta este structura audierii și acum îl invit pe domnul comisar desemnat pentru comerț, Phil Hogan, să își rostească discursul introductiv. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. Sunt foarte recunoscător domnule președinte ales uh, von der Leyen pentru că m-am nominalizat ca comisar desemnat pentru comerț și sper că la sfârșitul acestei audieri veți uh, putea și dumneavoastră să aveți încredere că ace- mă voi achita de acest rol. Nu sunt străin comerțului internațional. Ca comisar pentru agricultură am lucrat îndeaproape cu Cecilia Malmström. Uh, am muncit foarte bine și sper că voi putea să continui această tradiție. Am văzut uh, de, de aproape cum uh, comerțul internațional susține Uniunea economie, Economia Uniunii cu exporturi de bunuri și servicii care uh, susțin una din fiecare șapte locuri de muncă din Uniune. Unul din fiecare șapte locuri de muncă. Spe- cred că politica comercială a Uniunii trebuie și poate să dea oportunități pentru creștere durabilă, stabilitate și predictibilitate într-o lume din ce în ce mai nesigură și să ofere întreprinderilor europene un teren concurențial echitabil și protecție în, în fața uh, practicilor neloiale. Dar politicile comerciale trebuie să evolueze, trebuie să arătăm că sunt relevante. Trebuie să re- reflectăm și să promovăm valorile noastre și ceea ce reprezintă Uniunea Europeană, în special în uh, acțiunile împotriva schimbărilor climatice, dezvoltare durabilă, drepturi și standarde de muncă și capacitarea femeilor. Înainte de a prezenta prioritățile mele, vă asigur că, dacă voi fi confirmat, voi continua să, uh, con, voi continua să uh, susțin relația transparentă pe care am, a, uh, a existat cu Parlamentul European. Vă voi, vă voi asigura că voi veți avea acces, acces la toate informațiile necesare. Voi veni în comisia dumneavoastră și în plen pentru a vă răspunde la întrebări. Voi, sus, voi încuraja Consiliul să vă asculte pozițiile uh, în legătură cu dosarele legislative și uh, um, voi evita um, aplicarea provizorie a acordurilor comerciale înainte de consimțământul Parlamentului. Voi lucra alături de dumneavoastră pentru a proteja, explica și promova politica noastră comercială în Europa și în afara sa. Comunicarea este foarte importantă. Acum, cele cinci priorități principale pentru politica de, de comerț. În primul rând, trebuie să avem o, un mediu un baz, stabil, predic, previzibil și bazabil, bazat pe reguli, consolidând OMC, Organizația Mondială a Comerțului. În al doilea rând, relații cheie trebuie menținute și create cu uh, restul lumii, uh, în special Mm, în vecinătatea noastră și Africa. În al treilea rând, trebuie să deschidem piețele și să facem uh, comerțul o realitate pentru întreprinderile europene de toate mărimile. Asta înseamnă că acordurile existente trebuie să fie implementate din plin. În al patrulea rând, trebuie să ne asigurăm că avem instrumentele pentru a permite comerț echitabil și deschis și un mediu concurențial echitabil la nivel intern și extern. În al cincilea rând, trebuie să ne asigurăm că comerțul este durabil, să promovăm valorile europene și să punem accentul pe acțiunile de climă în conformitate cu prioritățile Parlamentului. Acum le voi lua pe fiecare prioritate pe rând. Un mediu stabil și consolidarea OMC. Comerțul nu poate să își uh, îndeplinească potențialul fără stabilitatea și previzibilitatea pe care vine dintr-un mod multilateralism uh, bazat pe uh, norme. După cum a spus președinta electă, multilateralismul este în ADN-ul Europei, este principiul nostru de bază. Comisia mea va uh, susține această abordare și ne va asigura că vom uh, susține această ordine. Susținem uh, criza actuală a OMC este cea mai mare uh, de până acum. OMC este esențială, însă trebuie să fie actualizată. Trebuie să ne rezolvăm uh, litigiile pe, pe baza unor reguli și nu uh, conform legii, legii junglei. De aceea trebuie să susținem și să apărăm OMC, dar să o, și, să o actualizăm pentru a fi potrivită lumii de astăzi. Uniunea Europeană deja a avut un rol uh, central în acest sens. Voi face așadar tot ceea ce mi este stă în puteri pentru a preveni, împiedica colapsul uh, sistemului de uh, soluționare a litigiilor al OMC. În același timp, uh, ar trebui să punem uh, accentul pe încheierea negocierilor pe subvențiile pentru pescuit, după cum spune obiectivul de dezvoltare durabilă 14.6. De asemenea, reglementarea serviciilor. În, voi pregăti o inițiativă în a doua jumătate a anului 2020 pentru a uh, găsi o cale înainte nouă pentru OMC. Trebuie să actualizăm regulile pentru a, uh, a adresa utilizarea uh, excesivă a subvențiilor de către China și alții și uh, pentru a lupta împotriva transferului forțat de tehnologii relațiile noastre cheie și poziția noastră în lume. În contextul nostru, în contextul actual internațional, foarte mulți dintre partenerii noștri înaintează spre protecționism. Noi trebuie să susținem comerțul deschis. Dacă voi fi confirmat ca comisar pentru comerț, partenerii noștri pot să aibă în fața lor un omolog care va lucra constructiv și va încerca să aibă o abordare pozitivă. Parteneriatul transatlantic uh, a fost foarte important în ultimii 70 de ani. Statele Unite au avut un rol esențial. Um, împărtășim anumite preocupări ale Statelor Unite în legătură cu sistemul global uh, de comerț. Însă vrem să reducem tensiunile comerciale și există uh, domenii în, în legătură cu care am fost de acord în, în iulie 2018 între președintele Juncker și președintele Trump. De asemenea, eforturile noastre împreună cu Japonia pentru a avea abordări comune în legătură cu reforma OMC. Eu voi, sunt angajat să lucrez pe o agendă transatlantică pozitivă și voi deschide um, uh, voi încerca să uh, avem o rezolvare cât mai rapidă a disputelor comerciale. Am reușit acest lucru în legătură cu carnea de vită fără hormoni. Relația între securitate, tehnologie și comerț evoluează foarte rapid. Suntem gata să ne angajăm cu Statele Unite pe aceste teme, în special pe aspectele de securitate, de investiții și controle la export. Uh, împărtășim uh, provocările comune și uh, cel în legătură cu utilizarea subvențiilor de către China și implicarea statului în economie. Este normal să găsim uh, elemente comune de cooperare cu alianții noștri transatlantici, dar și relația noastră cu China este vitală. Companiile noastre trebuie să poată să concureze cu uh, companiile chineze într-un mediu concurențial echitabil, atât în China cât și în Uniunea Europeană. Acest lucru nu se întâmplă în momentul actual. Voi avea un dialog activ și mă voi angaja inclusiv în domeniile de interes comun, cum ar fi schimbările climatice, protecția mediului, reforma OMC și disciplina în legătură cu subvențiile industriale. Voi prioritiza negocierile continue în legătură cu investițiile, cu obiectivul de a reechilibra relația noastră de investiții cu China. Trebuie să ne apărăm interesele și valorile și sunt foarte uh, cunosc foarte bine preocupările Parlamentului European în acest sens. Abordarea noastră în legătură cu China trebuie să aducă o, o reechilibrare a relației noastre comerciale și voi utiliza instrumentele de protecție comercială în acest sens. Relațiile noastre trebuie să se bazeze pe reciprocitate efectivă și accesul la piețe, precum și oportunități pentru întreprinderi și investitori. De asemenea, trebuie să consolidăm securitatea infrastructurii noastre critice și tehnologice, după cum am făcut-o în comunicarea cu, în legătură cu China din martie 2019. Am, avem uh, instrumente actualizate și măsuri cum ar fi uh, mecanismul european în legătură cu monitorizarea investițiilor și lucrăm uh, uh, la uh, diminuarea efectelor de distorsiune în legătură cu uh, proprietățile externe și uh, subvenții externe pe piața internă. Trebuie să uh, urmărim de asemenea relațiile cu uh, sudul Mediteranei și uh, evoluțiile din uh, statele din uh, spațiul economic european, Elveția și Turcia. Bineînțeles, uh, nu trebuie să uităm de Brexit. Un, Regatul Unit uh, uh, este programat să iasă din Uniunea Europeană în 31 de zile. Este imposibil să prezicem rezultatul final, dar Comisia s-a pregătit exhaustiv pentru un Brexit fără acord. Africa trebuie să devină o prioritate și mai mare. Uh, Alianța Africa-Europa recentă, bazată pe un parteneriat între egali, arată care va fi calea înainte. Voi construi uh, experiența mea în acest sens piețe deschise pentru a crea oportunități pentru uh, întreprinderile europene. Acordurile comerciale cu Canada, Japonia, Vietnam și, uh, cel mai recent, cu Mercosur demonstrează capacitatea noastră de a folosi piața internă pentru a deschide piețe din exterior, pentru a uh, distribui uh, standardele și reglementările noastre și pentru a duce la îmbunătățirea politicilor de mediu, mediu în statele terțe. Vom continua negocierile cu Australia și Noua Zeelandă pentru și vom căuta noi parteneriate în condițiile corecte dar trebuie să ne asigurăm și că se respectă acordurile deja existente. Numirea unui uh, ofițer de aplicare a uh, politicilor comerciale va crea un punct central pentru această activitate și uh, voi, îl voi ruga să lucreze îndeaproape cu dumneavoastră mm, pentru a susține agenda de mediu voi împărtăși, împărtășesc preocuparea dumneavoastră că trebuie să facem mai mult pentru IMM-uri. 80% dintre întreprinderile europene implicate în comerț internațional sunt IMM-uri și acestea se confruntă cu bariere. Trebuie să asigurăm comerțul corect și deschis, la nivel intern și extern. Aceasta va fi o prioritate. Trebuie să luptăm împotriva protecționismului. Trebuie să promovăm condiții uh, de comerciale reciproce și concurență loială. De asemenea, instrumente cum ar fi instrumentul pentru condițiile achizițiile publice internaționale uh, și trebuie să luptăm împotriva concurenței neloiale. Asta înseamnă că avem nevoie și de instrumente mai puternice, inclusiv norme care să ne permite să reacționăm în fața unor uh, măsuri discriminatorii din partea statelor terțe. Comerțul nu trebuie să fie doar deschis și corect, ci și durabil politica comercială trebuie să contribuie la rezolvarea provocărilor globale, cum ar fi schimbarea climatică, protecția mediului și consolidarea standardelor de muncă. De aceea, capitolele de dezvoltare durabilă din acordurile noastre sunt atât de importante. Pentru a îndeplini aceste obiective, voi fi gata să folosesc diversele instrumente pe care le avem la dispoziție, prin preferințe comerciale, prin acorduri bilaterale și prin acțiune la nivel multilateral, de exemplu în legătură cu deschiderea piețelor pentru uh, bunuri și servicii care sunt în sprijinul mediului pentru a ne asigura că uh, ne îndeplinim angajamentele climatice și de mediu intenționez să lucrez în, cu dumneavoastră pentru a uh, reînnoi sistemul generalizat de preferințe, care oferă acces, acces preferențial la export, exporturi din uh, statele în dezvoltare. Această reformă trebuie să se asigure că rămâne schema cea mai generoasă din lume, uh, acordând motive partenerilor noștri să continue spre dezvoltarea durabilă. Stim, domnule președinte, stimați eurodeputați, politica comercială este una dintre cele mai dinamice ale Uniunii. Avem o agendă foarte plină în momentul acesta pentru multilateralism și pentru un sistem global. Parlamentul și în special Comisia dumneavoastră după tratatul de la Lisabona au, au devenit uh, actori decisivi. Europa trebuie să fie un susținător global al comerțului corect, durabil și bazat pe reguli. Cu ajutorul dumneavoastră sper că vom putea să păstrăm acest rol de leadership. Mulțumim foarte mult, domnule Hogan. Acum avem prima rundă de intervenții din partea coordonatorilor grupurilor politice. În primul rând, din partea grupului PPE, Christoph Hansen. And welcome to uh, our... Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit la audierea la Comisia INTA, domnule comisar și domnule comisar desemnat, Phil Hogan. După cum știți, UE și Statele Unite sunt regiunile cele mai integrate din punct de vedere economic. Parteneriatul transatlantic sprijină 60 de milioane de locuri de muncă de da, ambele părți ale Atlanticului și uh, produce o treime din uh, PIB-ul global. Însă, administrația Trump uh, amenință această stabilitate impunând uh, taxe unilaterale și punând uh, sub semnul întrebării OMC-ul. Întrebarea mea către dumneavoastră este cum veți reseta relația transatlantică și cum veți apăra uh, comerțul uh, global bazat pe reguli în fața unei administrații care manipulează și pune sub semnul întrebării stabilitatea care a stat la baza comerțului global pentru atât de mult timp. Mulțumesc, domnul Hogan. Cred că în momentele de tensiune crescută nu trebuie să uităm imaginea de ansamblu. Pe zi facem comerț în valoare de 3 miliarde uh, de euro cu Statele Unite, iar această relație comercială este cea mai aprofundată din lume. Avem o bază um, pentru um, această, uh, confirmată pentru această interacțiune, reuniunea între uh, președintele uh, Comisiei Juncker și uh, domnul uh, Trump și președintele Trump. Din păcate însă uh, Ehm, nu, s-a putut nu s-au putut face progrese pe baza acestei uh, declarații. Însă, uh, doamna von der Leyen mi-a dat o temă clară și anume să ne bazăm pe această declarație comună a celor doi pentru a face progrese. Bineînțeles că ehm, e nevoie de ambele părți pentru a obține aceste progrese. Ehm, voi încerca deci să uh, urmăresc aceste uh, progrese într-un mod echitabil, apărând interesele Uni Uniunii Europene. Cred că trebuie să subliniem uh, beneficiile reciproce. De exemplu, acordul asupra căruia am căzut în iulie privind carnea de vită este un exemplu a disponibilității Uniunii Europene de a rezolva lucrurile prin cooperare și dialog. Relația între securitate, tehnologie și comerț evoluează. Avem nevoie de Statele Unite la OMC să participe la aceste uh, subiecte. Uh, înțelegem unele îngrijorări ale uh, Statelor Unite uh, în ceea ce privește subvențiile de stat din partea unei țări despre care uh, știm cu toții, Deci, cred că trebuie să găsim și cred că vom putea să găsim uh, lucruri în comun uh, și uh, baze de cooperare, dar trebuie să facem asta sub umbrela OMC. Deci cred că să subliniem uh, rolul um, sau posibilitatea de a avea beneficii de ambele părți uh, este calea pe care trebuie să o luăm. Doriți uh, clarificări? Da, vă rog. Deci, când astăzi sau mâine ne așteptăm ca OMC să dea o decizie cu privire la cazul Airbus. Am văzut o listă provizorie a sectoarelor asupra cărora se vor uh, concentra Statele Unite, vin, măsline, brânză, deci vizează statele membre uh, unde sunt uh, furnizorii Airbus deci cred că ceea ce încearcă este să um, creeze o crăpătură în uh, unitatea statelor membre. Credeți că este o posibilitate și pentru că sunt vizate produsele agricole, cum putem să protejăm sectorul agricol? Domnule Hogan, vă rog. Doamna comisar Malmström a uh, propus o posibilă soluție pentru a aborda uh, cazul Airbus pentru a ne asigura că Airbus ajunge într-o situație de conformitate completă. Mai, după cum știți, mai există un caz um, la OMC care afectează Statele Unite și anume Boeing, unde decizia va veni în câteva luni. Deci nu are sens ca Uh, odată ce noi am venit cu o soluție constructivă la uh, această problemă, ca Statele Unite să uh, retalieze, să vină cu, cu măsuri de răzbunare când și ei așteaptă o decizie din partea Boeing. Înțeleg foarte bine dificultatea ce se creează pentru produsele care sunt pe această listă, dar să vedem uh, care va fi uh, decizia uh, Statelor Unite, într-adevăr, să vedem ce măsuri ia și, bineînțeles, apoi și Uniunea Europeană trebuie să își apere drepturile. Mulțumesc! Doamna Kathleen Van Bremt, din partea socialiștilor și democraților. Thank you. This is sabotage. <laughs> E sabotaj. Take another one. Folosiți, vă rog, alt microfon. Now I'm even further away, Commissioner. Sunt și mai departe acum, domnule comisar, dar asta nu înseamnă nimic. Bine ați venit, domnule comisar desemnat. Am două întrebări foarte specifice în legătură cu acordurile de liber schimb. Uh, primul se referă la capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă. Uh, sper că suntem de acord că abordarea noastră comună privind standardele pentru dezvoltarea durabilă nu funcționează în cazul acordurilor cu uh, Coreea sau Columbia, de exemplu unde au fost uciși peste 100 de apărători ai drepturilor omului în, într-un an spuneți în răspunsul de dumneavoastră că v-ați folosit toate instrumentele pentru uh, a atinge obiectivele legate de dezvoltarea durabilă și de climă. Cum veți face acest lucru, având în vedere modul în care este pus în, pus, sunt puse în aplicare astăzi capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă? Apoi, Uh, avem 15 planuri de acțiune. Care dintre aceste acțiuni uh, uh, privind acest capitol nu sunt suficiente și trebuie îmbunătățite? Mai am încă o întrebare în legătură cu preratificarea. Președintele o întrerupe pe vorbitoare și spune că poate să întrebe despre acest element în întrebarea suplimentară. Domnul Hogan, mulțumesc, doamnă Van Brent. Știu de la mulți dintre coordonatorii cu care m-am întâlnit uh, și membrii din acest comisie, știu că doriți o mai bună aplicare a politicii comerciale, a capitolelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă și doriți să folosiți uh, politica comercială pentru a face acest lucru. Acordul cu Corea uh, este uh, un exemplu și vom folosi toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru ca Corea să respecte acest capitol. Este o oportunitate pentru a testa pentru prima dată bună aplicare a um, acestui capitol și să vedem cum partenerii noștri pun în aplicare ceea ce au promis. În ceea ce privește planul de acțiune în 15 puncte privind uh, agenda de durabilitate din capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă este foarte importantă, necesită implicarea societății civile, a instituțiilor Uh, și uh, a modului în care cooperează împreună instituțiile la nivel european uh, și vom avea alte oportunități de aplicare pe măsură ce punem în aplicare um, acordul, inclusiv sprijin financiar pentru aceste organisme și posibilitatea de a obține reparație dacă nu se încalcă condițiile. Uh, mă angajez ca acest capitol uh, să fie pus în aplicare și cazul uh, Coreei este unul interesant pentru a obține acest lucru. Kathleen Van Brent. În legătură cu acest răspuns, dacă vedeți ce s-a întâmplat în Brazilia în această vară și am avut deja o discuție despre acest subiect și acordul cu Mercosurul. Unii spun că acordul cu Mercosurul, dacă ar fi aplicat în momentul de față, ne-ar permite să apărăm pădurea amazoniană. Eu nu cred. Cred că avem nevoie de condiții de preratificare pentru acordul cu Mercosurul și alte acorduri de liber schimb înainte să începem să discutăm despre ratificare. Sunteți de acord cu astfel de abordare? Pentru că astfel Parlamentul ar avea o pârghie suplimentară pentru a se asigura ce, că ceea ce a spus și dumneavoastră în introducere să se întâmple și anume că vor, se vor lua angajamente reale pentru a se pune în aplicare ceea ce s-a promis la Paris. Sunteți de acord cu această abordare în, în ratificare? Domnul Hogan, știți că domnul Bolsonaro avea altă poziție înainte să fie ales președintele Braziliei. Știm cu toții că deseori se întâmplă asta. După ce a fost ales, a hotărât să aibă o altă abordare în cazul unui acord între UE și țările Mercosur. Și s-a îndepărtat de acordul de la Paris. Și când vine vorba de contribuțiile naționale, vorbește despre 12 milioane de hectare reîmpădurite până în 2030. Vorbește și despre mai bună uh, Um, gestionarea pădurilor. Dacă nu am fi avea politică comercială și acorduri comerciale, nu am putea să punem presiune asupra țărilor din Mercosur, inclusiv asupra Braziliei. Cu toți am fost scandalizați de ceea ce se întâmplă în pădurea amazoniană, dar în afara Uniunii Europene, fără pârghia comercială, nu avem instrumente pentru a face ceva și cred că faza finală de ratificare este cea, tocmai cea în cadrul căreia se pot uh, pune multe, um, se poate pune multă presiune. Uh, pot să examinez ceea ce spuneți dumneavoastră, această preratificare. Dar, uh, bineînțeles, și ei vor cere Uniunii Europene să deschidă alte capitole. Nimic nu e gratuit când vine vorba de comerț. Acum are cuvântul uh, Karin Kalsbro de la Renew. The introduction. Create... Mulțumesc. Mm, mediul concurențial echitabil pentru toate companiile, inclusiv cele din lumea în dezvoltare, trebuie să fie un obiectiv uh, central pentru agenda de comerț digital. Ce acțiuni veți întreprinde pentru a promova o economie digitală deschisă și globală care să susțină concure- corectitudinea, transparența și oportunități pentru consumatori în beneficiul oamenilor și întreprinderilor din interior și din afara Uniunii. Și cum vă veți asigura că textele deja existente în legătură cu comerțul digital împreună cu regulile, normele UE, vor crea un cadru uh, comprehensiv în legătură cu comerțul internațional. Și cum veți apăra strategia digitală? Sunt de acord că comerțul deschis și corect trebuie să fie bazat pe uh, reguli, de asta încercăm să convingem Statele Unite și ne-am întâlnit uh, pentru a discuta la OMC pe aceste domenii. Se așteaptă ca Uniunea Europeană să dea dovadă de leadership în viitor și vom lucra împreună pentru a vedea cum putem să menținem o abordare uh, deschisă și bazată pe reguli. Și după cum ați discutat și dumneavoastră, uh, trebuie să ne uh, protejăm și pe noi înșine cu uh, instrumente de protecție comercială. Avem instrumentul pentru evaluarea investițiilor, instrumentul pentru achizițiile publice internaționale, IPI, care a fost menționat în mai multe rânduri, M-am uh, întâlnit cu Peter Altmaier, ministrul german pentru economie și am, de, de, am putut să de, constat o ușoară uh, atenuare a poziției Germaniei. Bineînțeles că aspectele, aspectele digitale sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană. Am lucrat cu vicepreședinta Vestager pentru un instrument uh, care să demareze Uh, lupta împotriva subvențiilor de stat uh, în uh, China, care sunt folosite pe piața Uniunii. Suntem foarte mândri că avem o piață deschisă, însă uneori există abuzuri care se bazează pe subvenții externe. Așadar trebuie să fim foarte puternici în apărarea noastră. Avem 140 de măsuri de protecție comercială și 83 dintre acestea sunt uh, legate de aspecte digitale. Uh, avem nevoie de aceste instrumente, trebuie să putem să le punem în aplicare, pentru că dacă le punem în aplicare, dacă nu le putem pune în aplicare, până la urmă nu sunt uh, foarte utile pentru obținerea obiectivului scontat trebuie să ne asigurăm că nu există cai troieni în interiorul Uniunii Uh, și pieței interne. Eu follow-up. Uh, întrebare suplimentară? Vă mulțumesc pentru răspuns, în special în legătură cu aspectele digitale. Am văzut cum acestea au dus la controverse în trecut. Pentru a asigura o dezbatere pe aceste subiecte care putea să se dovedească controversate, cum veți eh, implica societatea civilă și actorii implicați pe durata, pe întreaga durată a acestor negocieri și cum veți îmbunătăți comunicarea în legătură cu eh, acordurile comerciale actuale și viitoare pentru ca beneficiile eh, comerțului să fie cunoscute tuturor. Mă bucur foarte mult să discut cu toți actorii din societatea civilă, cu eurodeputații, membrii parlamentelor naționale pe aceste probleme. Este o, este o parte extrem de importantă a pieței uh, unice digitale. Însă, înaintăm pas cu pas. Suntem conștienți de faptul că avem nevoie de un mediu concurențial echitabil. Și dacă îl, av- îl vom avea cu China la OMC, atunci sperăm că prin încheierea discuțiilor în legătură cu comerțul electronic la OMC vom reuși să avem o agendă digitală și o strategie digitală nu doar la nivel european, ci și global, cu normele și regulile necesare. Deci suntem deschiși oricăror discuții sunt necesare pentru a îndepărta barierele din calea comerțului. E dificil, Trebuie să ne asigurăm că informațiile corecte sunt cunoscute și trebuie să ne asigurăm că acest lucru se va întâmpla. Vă mulțumesc acum din partea verzilor, doamna Heidi Hautala. Thank you very much. Um, de Mulțumesc, domnule comisar desemnat, bună seara. Am uh, făcut o descoperire în răspunsurile noastre scrise. Ați spus că uh, Uh, vreți să aveți toleranță zero pentru munca copiilor. Aș vrea să vă rog să analizați câteva rezoluții ale acestei comisii în care solicităm um, diligența necesară uh, din partea companiilor um, tocmai pentru a combate acest fenomen. Uh, și Comisia a solicitat măsuri de reglementare și alte tipuri de măsuri pentru a elimina uh, Um, despăduririle în lanțul nostru de, uh, lanțurile noastre de uh, aprovizionare. Cred că urmează un exercițiu pentru a impune uh, măsuri de control obligatorii pentru lanțurile noastre de aprovizionare. Domnul Hogan, înțeleg că această comisie, cu dreptul său de inițiativă, va putea și ea să facă unele propuneri. Este dreptul de Dreptul de inițiativă este ceva despre care doamna von der Leyen a, discut, a vorbit în orientările sale politice și sprijină acest lucru. Dacă acest lucru devine o prioritate pentru această comisie, sunt dispus să discut despre asta, ă, să particip la organizarea de audieri ă, și nu numai serviciile noastre vă vor ă, sta la dispoziție pentru asta. Dar avem și rezultate în ceea ce privește abordarea drepturilor omului. De exemplu, uh, regulamentul privind uh, minereurile din zone de conflict, care va intra în vigoare în 2021 și care va putea fi uh, revizuit doi ani mai târziu, regulamentul privind cheresteaua, care interzice accesul pe piața europeană a, un, a lemnului tăiat ilegal. Avem uh, directiva pentru drepturile victimelor, avem uh, uh, directiva privind raportarea non-financiară. 6.000 de, de întreprinderi europene trebuie să facă raportare asupra modului în care își verifică activitatea și furnizorii. Deci, iată, avem un punct de plecare. Putem, bineînțeles, să facem mai mult privind drepturile omului, tortura, drepturile femeilor și așa mai departe. Dacă comisia dumneavoastră dorește să exercite dreptul de inițiativă pe acest subiect, cu mare plăcere vom sprijini. Mai aveți o întrebare, doamnă Hautala? Da, mulțumesc. De asemenea, în răspunsul dumneavoastră înscris am găsit o serie de uh, referințe la implementarea obiectivelor de dezvoltare durabile. Cum credeți că ar trebui să-și organizeze Comisia munca pentru a face asta? Acum, fiecare um, scrisoare de misiune pentru fiecare comisar conține o referire la asta. Cum credeți că trebuie organizată um, această muncă și care ar fi uh, contribuția dumneavoastră în termeni concreți? Cred că este Uh, oportunitatea excelentă de a vorbi despre acel Chief Trade Enforcement Officer, acel responsabil uh, comercial uh, însărcinat cu asigurarea respectării acordurilor. Aș dori să începem cât se poate de repede cu această muncă în 2020. Voi dialoga cu comisia dumneavoastră și cu, cu părțile interesate pentru a vedea care sunt referințele pentru crearea acestei noi funcții. Trebuie să existe o tragere la răspundere la nivel politic, trebuie ca acest lucru să se întâmple la nivel înalt, astfel încât să ne asigurăm că există un nivel uh, ridicat al uh, implementării și aplicării acordurilor. După cum i-am spus și doamnei uh, Van Bremt, um, politicile comerciale, dar și capitolele privind dezvoltarea durabilă trebuie să meargă în mână în mână. Cred că inițiativa de a crea această funcție este una foarte bună. Mulțumesc. Acum, în numele grupului ID, domnul Marcus Buchheit. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Există consensul că nu mai putem să lăsăm comerțul pe principiul laissez-faire. Uh, milioane de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva CETA, dar și împotriva uh, TTIP-ului care se discuta la momentul respectiv. Uh, se vorbea atunci mai ales despre situația agricultorilor care sunt supuși unei uh, um, presiuni enorme, dar și despre principiul precauției și pesticide și așa mai departe. Deci, după cum spuneam, principiul precauției. Acum vorbim despre acordul cu Mercosur. Nu se cunosc consecințele încă n-am înțeles pe ce bază a lucrat comisia. La uh, încheierea uh, negocierilor în iunie din acest an nu a, nu a existat clarif- claritate în ceea ce privește consecințele pentru agricultorii noștri mai ales. Domnule Hogan, cum veți aborda acordul Mercosur? Dacă noul, noua evaluare de impact arată că vor fi afectate mult mai mult uh, anumite branșe uh, și anumite sectoare, de exemplu agricultura, decât ne uh, temeam. Înțeleg preocupările legate de agricultură când vine vorba de acordul între UE și Mercosur. Atunci când trebuie să cedezi anumite cantități de produse agricole. Nimeni în comunitatea agricolă nu se bucură, dar când vedem care este impactul pe acordurilor noastre comerciale, vă veți da seama că rezultatul pentru agricultură în general este foarte pozitiv, fie că e vorba de acordul cu Canada, fie că e vorba de cel cu Japonia sau cel cu Mexicul. Rezultatul a fost unul extrem de pozitiv. Acordul cu Mercosurul este un caz în care vom face o evaluare de impact de durabilitate, o analiză de impact economic și uh, vom face evaluarea tuturor acordurilor și a, tuturor, a consecințelor tuturor acordurilor asupra agricultorilor. Deci, păstrând taxele cât mai scăzute uh, la carnea de vită, la zahăr, la, eca- la etanol, la carnea de pui, cred că rezultatul obținut a fost unul echilibrat între toate sectoarele. Sper că această analiză pe care o doriți vă va fi dată în 2020 și 2021, înainte de ratificarea acestui acord, vă va demonstra că vom fi obținut un rezultat pozitiv și că multe sectoare agricole vor simți aceste um, consecințe pozitive, inclusiv domeniul laptelui, al laptelui praf, al vinurilor, al măslinelor, dar și cele în care vom insista asupra unor cote cu clauze de salvardare în acestea. De exemplu, avem uh, o astfel de, de, de cotă dacă importurile pe piața europeană cresc foarte mult, putem retrage această cotă pentru um, 3 sau 4 ani. Această clauză de salvgardare există pentru prima dată. Domnule Buchner, o întrebare suplimentară? <clears throat> Mulțumesc pentru răspunsul la prima întrebare. Um, o întrebare privind activitatea noastră în iunie ă, acestui an le-ați promis ă, agricultorilor noștri un miliard ă, de ajut, sprijin, ajutor. De unde a venit această sumă? A fost un, ceva făcut numai pentru PR sau chiar vor veni acești bani de undeva? Mă mir că puneți sub semnul întrebări fondurile pentru fermieri. Fermierii se bucură când primesc fonduri, niciodată nu au avut obiecții. Este o sumă prudentă pusă de o parte, în caz de dezechilibre pe piață. Și președintele Comisiei și întreaga Comisie, în momentul de față, a aprobat această sumă pentru a asigura sectoarele care uh, aveau probleme sensibile, unde era mai repede pe defensivă. Sunt asigurări legate de Um, elementele de salvgardare, calitatea alimentelor de asemenea, de asemenea și posibilitatea de a ne apăra dacă piața este dezechilibrată. Mulțumesc. Trecem acum la ECR și întrebarea o pune domnul Gert Bourgeois. Voi vorbi și eu în limba mea maternă. Vă mulțumesc. Noi uh, credem în comerțul liber și corect dialog, stabilitate și dezvoltare durabilă. Dacă ne uităm la acordurile cele mai recente, trebuie să respectăm OMC, dar trebuie să ne protejăm și pe noi înșine împotriva dumpingului. Am fost acuzați și noi de practici de dumping în afara Europei, de exemplu în Uh, procesarea merelor uh, cu Africa de Sud. Problema este că nu am fost suficient de rapizi și de automați în răspunsul nostru. Veți lua măsuri uh, urgente pentru a proteja aceste sectoare și locurile de muncă din acestea. Sunt de acord cu ideea pe care ați exprimat-o, trebuie să reacționăm mai rapid la un răspuns și trebuie să ajutăm și IMM-urile pentru a putea să avem uh, probele uh, pentru a institui măsuri de protecție în fața acest, uh, acestor acuzații. Pentru că deseori IMM-urile și întreprinderile mici pe care le cunoașteți în Flandra sunt companii mici care nu își permit procese foarte costisitoare la nivel internațional doar pentru a-și putea uh, clarifica situația. Deci, um, avem nevoie de rezolvări mai rapide ale acestor uh, cazuri pentru IMM-uri, să ajutăm IMM-urile și să ne angajăm cu statele membre și cu regiunile pentru a putea să conlucrăm și să nu uh, duplicăm uh, uh măsurile noastre. Am identificat deficiențe în anumite uh, cazuri, de exemplu în cazul cu Columbia, în care s-au impus uh, tarife antidumping împotriva uh, cartofilor prăjiți uh, congelați belgieni m-am întâlnit personal cu ministrul colombian pentru afaceri externe anul trecut pentru a ridica această problemă. Încă nu am uh, obținut un rezultat satisfăcător la nivel politic, deci trebuie să, uh, să căutăm alte opțiuni. Întrebare suplimentară? Vă mulțumesc. Cred într-adevăr că este foarte important să avem un răspuns rapid. Africa de Sud este un caz uh, în acest sens. Și, bineînțeles, America de Sud. Este uh, un, uh, o uh, atribuție a acestui responsabil însărcinat cu respectarea acordurilor. Da, acest uh, responsabil va fi foarte ocupat uh, și este un lucru bun, pentru că altfel comisarul va trebui să facă totul. Însă vom uh, conlucra pentru a ne asigura că ne împărțim uh, corespunzător sarcina de muncă. Vă asigur, domnule Burjoa, că uh, problema la care faceți aluzie în, cu cartofii și cartofii prăjiți belgeni aceste probleme sunt tratate foarte serios uh, la comisie și știu că și pe doamna Van Brent o interesează această problemă. Am uh, uh, depus o cerere de revizuire a acestui caz către autoritățile columbiene. Comisia nu stă cu mâinile în sân și uh, luăm în vedere deschiderea unui, unui litigiu la OMC în legătură cu această problemă. Vă mulțumesc. Nu știu dacă cartofii germani ar fi la fel de problematici. Uh, iar acum ultimul dintre coordonatori este Helmut Scholz din partea GUE. Good evening, Mr. Hogan, Commissioner Designate here. Uh, probably the whole evening we are speaking about Bună seara, domnule comisar! Toată seara vom vorbi despre reguli, despre comerț uh, just și echitabil, despre chestiuni, de principiu, de implementare. Uh, a comerțului echitabil. Dumneavoastră, în răspunsurile scrise, ați uh, spus că veți încerca uh, sau veți încerca să contribuiți la găsirea unui nou echilibru la OMC pentru a se crea prin uh, intermediul unor noi uh, reguli acolo unde sunt ele necesare. în principiile uh, de la Geneva se spune că regulile trebuie să urmărească stabilitatea economică, prosperitatea partajată și protecția împotriva uh, monopolurilor. Sunteți de acord că solicitările de uh, diligență necesară pentru Uh, lanțul de aprovizionare în domeniul textilelor, de exemplu, ar putea fi un astfel de instrument? Domnul Hogan, după cum spuneam într-un alt răspuns, dacă această comisie dorește să facă o prioritate din uh, această um, din a impune o obligativitate de uh, diligență necesară pentru întreprinderi, atunci Um, cu mare plăcere aș uh, dialoga cu dumneavoastră în ceea ce privește domeniul de aplicare al acestei uh, propuneri. Avem o experiență în aceste domenii, de exemplu textilele. Am văzut cazul uh, cu Statele Unite și Guatemala. A durat șapte ani pentru a încheia acest caz și n-a prea ieșit cum ne-am dorit. Modul în care asupra modului în care vom aborda aceste lucruri, sunt deschis pentru uh, sugestii, astfel încât să obținem cel mai bun rezultat. Uh, asta și ținând cont de experiențele trecutului, unde nu a funcționat exact cum ne-am dorit. Mai aveți o întrebare? Da, cum facem ca lucrurile să fie obligatorii, să fie implementabile? Avem nevoie de sprijin și din partea actorilor din economie și din partea consumatorilor, pentru că consumul ține de modul de producție și de consum. Deci cum doriți să promovați, de exemplu, această idee de uh, comerț uh, just și echitabil în rândul publicului? Veți continua cu premiul, de exemplu, pentru uh, comerțul etic și cu aceste inițiative? Cu mare plăcere aș sprijini această um, inițiativă privind uh, comerțul uh, echitabil uh, și premiul um, um, aferent. Știu că Ghent a, a, a primit acest premiu. Este un mod de a comunica lucrurile pe care le facem împreună, de a folosi în mod practic informațiile pe care le avem prin evenimente publice și sperăm că în același timp putem să creăm o conștientizare în rândul uh, publicului privind modul în care consumă. Mulțumesc! Aceasta a fost runda uh, coordonatorilor din partea grupurilor politice și întrebările cele mai urgente pe care doreau să îi le adreseze domnului comisar desemnat. Acum urmează 18 alți vorbitori în ordinea faimosului domnului, domn Deont. Și primul din, dintre cei înscriși este domnul Warborn. Întrebarea mea se referă, referă la întreprinderile mici și mijlocii care sunt coloana vertebrală, vertebrală a economiei europene. Uniunea Europeană negociază noi acorduri de liber schimb uh, cu mai mulți parteneri decât uh, orice alte uh, blocuri și alianțe comerciale. Dar, din păcate, mulți agenți economici și mai ales IMM-urile nu beneficiază de oportunitățile pe care le oferă acordurile de liber schimb. Doar două treimi din exportatorii noștri folosesc avantajele oferite de acordurile de liber schimb. Întrebările mele sunt ce pași concreți, uh, ce măsuri concrete veți lua pentru că mai multe IMM-uri să folosească acordurile noastre de liber schimb și veți uh, lua măsuri pentru ca regulile de origine să fie mai simple, pentru ca exportatorii noștri să folosească cu adevărat aceste acorduri. Mulțumesc! Așa cum uh, a spus, avem foarte multe întreprinderi mici și mijlocii care generează 80% din comerțul nostru. 700.000 de IMM-uri exportă în afara Uniunii și reprezintă peste o treime dintre exporturi uh, și uh, oferă 6 milioane sau sprijină 6 milioane de locuri de muncă. Deci contribuția lor este foarte importantă pentru uh, economia europeană. Avem uh, capitole dedica- dedicate IMM-urilor în acordurile de liber schimb ce vom face concret? Ne vom asigura că va exista întotdeauna un uh, capitol dedicat care va aborda nevoile acestui sector. Deci, și pentru a răspunde și unui coleg uh, de al dumneavoastră, statele membre și Parlamentul și noi trebuie să comunicăm cu actorii din toate statele membre pentru ca să existe o conștientizare, să existe noi platforme și acțiuni specifice în avantajul uh, sectorului IMM-urilor. Voi asculta uh, cu interes uh, aceste bune practici, pentru că Comisia nu poate să facă totul, dar atunci când avem acorduri bune cu capitole bune pentru IMM-uri, e păcat dacă întreprinderile mici și mijlocii nu pot să profite de acestea. Regulile de origine sunt uh, negociate între parteneri cu uh, abordări și interese diferite și aceste divergențe privind regulile de origine uneori sunt inevitabile, dar încercăm pe cât posibil să depășim aceste dezacorduri trebuie să existe consistență, consecvență când vine vorba de regulile de origine între diferitele acorduri de liber schimb. lucru important pentru toate firmele dar mai ales pentru IMM-uri, este birocrația. Știu că în scrisoarea dumneavoastră de misiune scrie că trebuie să aplicați principiul one in, one out. Dacă un act legislativ este adoptat sau o barieră, un uh, procedeu este adoptat, altul este eliminat. Doamna președintă uh, van der Leyen a Uh, afirmat acest uh, principiu și mi s-a pus întrebarea ce putem face în domeniul comercial unde nu există la fel de multă legislație, dar sunt sigur că vom găsi ceva de simplificat pentru a aplica și noi aceste um, linii directoare politice. Sunt sigur că există cazuri în care există duplicate în legislație și uh, putem uh, să simplificăm povara de pe umerii întreprinderilor mici și mijlocii. The next is Nicola Danti. Urmează Nicola Danti. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Dacă îmi permiteți, voi reveni la Organizația Mondială a Comerțului, despre care au vorbit deja unii colegi. Este clar că această instituție trece printr-o criză politică și instituțională foarte gravă. Negocierile multilaterale acum sunt blocate de ani de zile și în răspunsurile scris deja ați vorbit destul de mult despre acest subiect și ați menționat și obiective foarte importante, printre care o inițiativă foarte uh, hotărâtă din 2020 pentru a ajunge la rezultate în 2022. Intervenția dumneavoastră ați amintit acest lucru, dar aș vrea specific să mă refer la două priorități ale Comisiei, schimbările climatice și agenda socială. Care sunt propunerile dumneavoastră um, în legătură cu aceste capitole care ar trebui să se regăsească în modificările de la OMC. Așa cum am spus, sunt dispus să mă angajez cu partenerii noștri pentru a nu um, avea o eșoare totală a acestui proces, după cum am spus și în decembrie. Vor fi reguli noi pentru a introduce mediul concurențial echitabil pentru subvenții și în special în moment, domeniul tehnologic. Regulile trebuie să fie consolidate în trei aspecte cel puțin Uh, transferurile tehnologice, uh, subvențiile de stat în domeniul agricol și trebuie să ne angajăm cu China la nivelul OMC. OMC-ul în configurația actuală nu funcționează eficient. Am discutat cu directorul general astăzi, a acceptat că trebuie să lucrăm împreună, să actualizăm uh, aceste proceduri, uh, pentru că există un blocaj complet. Uh, de asemenea, definiția statutului de în dezvoltare a, unei, a unui stat este în discuție. Unele state care sunt în dezvoltare sunt acum uh, puteri mondiale și decid cum se de- definește acest statut și caută tratament special și diferențiat. Acesta trebuie să fie bazat pe probe, nu pe uh, statuturile uh, deja învechite. Aceasta este agenda pe care o avem pe uh, termen mediu și lung, scurt și mediu. Vă mulțumesc. Întrebare suplimentară? Ecco. Eh, vorrei afruntare anche un alt. Aș dori să abordez un alt subiect și anume domeniul comerțului digital. Comerțul electronic este un subiect important pentru toți cetățenii europeni, atât când vine vorba de bunurile care ajung pe teritoriul Uniunii, după ce au fost cumpărate pe internet și când vine vorba de protecția datelor personale ale cetățenilor. Poate și pe legătură cu acest subiect trebuie să avem o poziție fermă la OMC. Aș dori să știu ce aveți de gând să faceți pentru a ai apăra pe cetățenii europeni când vine vorba de comerțul electronic. Well, I, Sunt două obiective. Datele personale și private trebuie să fie protejate înainte de a deschide uh, comerțul digital. Acest lucru trebuie să fie obținut în negocierile la OMC și încep să cunosc din ce în ce mai bine acest dosar pentru că am uh, depus deja propunere în acest sens pentru a uh, elibera potențialul și ne așteptăm uh, să progresăm în 2019 uh, până în iunie anul viitor la 12-a reuniune mondială vom reuși să obținem uh, progrese cu Statele Unite și Japonia în această confruntare, pentru că pe lângă Uniunea Europeană ei sunt mari actori. Vedem acest lucru ca o evoluție foarte importantă uh, în ceea ce privește uh, transferul tehnologic, furtul de proprietate intelectuală. Trebuie să trecem mai departe și să avem o deschidere mult mai mare a pieței unice digitale. Prin, însă doar prin reguli, disciplină și mediu concurențial echitabil. Vă mulțumesc. Urmează domnul Iordi Canas. Canas? Mulțumesc, domnule președinte, domnule Hogan. Pe baza răspunsurilor scrise, înțelegem că sunteți angajați să, angajați să susțineți acordul cu Mercosur. Uh, ne-ar dori mai multe, ne-am dorit mai multe detalii, pentru că uh, este un acord care oferă oportunități foarte mari industriei și producătorilor și ar consolida prezența Uniunii Europene într-o regiune, într-un moment în care concurenții noștri comerciali își uh, încep să depășească Europa și prin pozițiile lor solide. Această dezbatere a, a generat însă și anumite rețineri legitime în cadrul anumitor sectoare europene și uh, uh, rețineri legate de măsurile de mediu în fața gestiunii am, pădurilor amazoniene și care pune sub semnul întrebării îndeplinirea cerințelor de mediu ce pași veți eh, întreprinde pentru a garanta că vom avea un acord cu Mercosur just, echilibrat, durabil, cu mecanisme eficiente care să permită respectarea acordul, mm, angajamentelor de mediu și al acordului de, la, acordului de la Paris, precum și, bineînțeles, respectarea drepturilor de muncă. Vă mulțumesc! După cum spuneam mai devreme, n-am prea avea argumente la nivelul Uniunii Europene de a aborda aceste subiecte dacă nu am avea un acord cu Mercosurul. Înțeleg sensibilitatea sectorului agricol la acest punct, însă țara dumneavoastră este un, un susținător al acordului UE-Mercosur în majoritatea sectoarelor, pentru că beneficiile de partea industrială în achizițiile publice, dar și în multe dintre domeniile agricole, sunt uh, foarte mari în ceea ce privește liberalizarea comerțului și reducerea um, barierelor tarifare. În același timp, am reușit să atingem un nivel ridicat de protecție um, indicațiile, a indicațiilor um, geografice protejate. Uneori, există și actori care nu sunt foarte mulțumiți de sistemul de protecție uh, a proprietății intelectuale mm, din Europa. Uh, cred că avem multe elemente pozitive, dar trebuie să nu uităm aspectele delicate și trebuie să le gestionăm. Măsurile de uh, protecție pe care le-am pus în aplicare vizează sectorul agricol, dar și um, dar în același timp avem și un, um, posibilitatea de a um, stimula acțiuni prin intermediul capitolelor privind dezvoltarea durabilă să nu putem, cred că trebuie să ne folosim puterea și pârghe, toate pârghile pe care le avem la dispoziție pentru a ne asigura că uh, iată, uh, mari uh, regiuni nu părăsesc, de exemplu, acordul de la Paris, cum au făcut-o Statele Unite. Uh, din punctul de vedere deci, a folosirii accesului ca pia- la piață ca uh, pârghie pentru a obține alte lucruri, cred că am obținut multe elemente pozitive. Mai aveți o întrebare, vă rog? Nuestra obligación no es convencer o, obligația noastră nu este să-i convingem pe cei convinși. Eu sunt convins uh, uh, în legătură cu acest acord, trebuie să-i convingem pe cei care nu sunt convinși și de aceea trebuie să venim cu argumente rezonabile. Uh, cu timpul am văzut că anumite obiective nu pot fi atinse fără mecanisme de control eficiente. Este un fapt care provoacă îngrijorări în acest moment. Este vorba de o parte a opiniei publice care cere respectarea acordului de la Paris. Deja știm că trebuie să susținem acest acord, însă Trebuie să știm ce vom face pentru a putea îmbunătăți aceste mecanisme de protecție, pentru a le face eficiente, pentru a-i convinge pe cei care nu sunt încă convinși. Uh, de exemplu, dacă vreuna dintre țările Mercosur ar decide că nu dorește să fie parteneră cu Uniunea Europeană și nu mai dorește să participe la acordurile la Paris, nu am avea un acord este o garantare, o garanție în ceea ce privește agenda de, uh, de dezvoltare durabilă. Poate că nu e perfect, dar este o opțiune. Dacă nu vedem progrese, atunci statele membre, membrii Parlamentului European, au opțiuni și cu siguranță le vom spune uh, partenerilor noștri din Mercosur că așa stau lucrurile. Deci există o presiune enormă pe partea celor de la Mercosur să se asigure că rezultatul ratific, procesului de ratificare este unul pozitiv. Însă meca mecanismul de salvgardare, mai ales în ceea ce privește uh, agricultura și uh, produsele noastre uh, supuse cotelor, um, uh, sunt, deci produsele noastre sunt uh, protejate. Am fă făcut asta cu Cambodgia, cu Myanmar. Uh, Um, știm cum pot fi colectate probele și cum uh, funcționează lucrurile. Col col uh, controlăm licențele, controlăm um, întreprinderile care vor fi certificate pentru vită, de exemplu, orice, pentru a ne asigura că produsele care intră pe piața europeană co corespund cu standardele europene și vor fi controle 100% făcute de statele membre. Trebuie să îmbunătățim comunicarea, dar vom coopera pentru a ne asigura că avem informațiile potrivite. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Urmează doamna Ana Michel Asimacopulu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în scrisarea noastră de misiune scrie că Uniunea Europeană este uh, în centrul uh, sistemului multilateral bazat pe reguli și uh, misiunea Uniunii Europene este să aibă un rol de lider, mai ales când vine vorba de comerțul electronic și uh, economia digitală. Și vi se cere să consolidați uh, leadership-ul european față de Statele Unite și China. Întrebarea mea este dublă. Întâi, cum doriți să echilibrați aceste tensiuni între multilateralism și uh, comerț liber pe de o parte și măsurile protecționiste și alte instrumente în contextul reformei OMC. Și pe de altă parte, cum aveți de gând să implicați, să ne implicați pe noi, Parlamentul și Comisia noastră, în eforturile dumneavoastră în legătură cu, comerț, cu reforma OMC, care spuneți că este o prioritate a dumneavoastră. Mulțumesc! Așa cum am spus, Organizația Mondială a Comerțului trece prin cea mai gravă criză de, la, de când există. Cunoașteți problemele legate de uh, mecanismul uh, de rezolvare a litigiilor. Uh, Uniunea Europeană va face tot ce îi va sta în putere la OMC pentru a pune ceul în centrul comerțului global, pentru că trebuie să ne uh, apărăm abordarea uh, bazată pe reguli, dacă nu vom avea legea junglei. Dacă Statele Unite doresc să fie alături de noi, putem să găsim uh, puncte de vedere comune, dar nu există nicio, niciun indiciu că Statele Unite doresc să facă această reformă a MC-ului și chiar onc ul însuși știe că trebuie reformat. Uniunea Europeană trebuie să-și apere propriile valori și propriile interese, cu o poziție foarte fermă, mai fermă decât cea de azi. Și aici, uh, instrumentele noastre de apărare comercială sunt foarte importante și ceea ce, ați făcut, uh, ceea ce a făcut Parlamentul până acum este foarte important și trebuie să mai faceți multe și în continuare și vom coopera pe viitor pentru a ne asigura că avem instrumentarul necesar pentru a face presiuni pentru a rezolva aceste probleme, cum ar fi uh, transferul forțat uh, de uh, tehnologie sau faptul că anumite firme chineze sunt subvenționate pentru a intra pe piețe ca cea a Uniunii Europene. Trebuie să ne apărăm firmele europene pe, um, pe, într-un mediu echitabil. Dorim ca dacă economia noastră este deschisă și alții să-și deschidă economiile. Um, Aș dori să ne spuneți pe scurt care este poziția dumneavoastră în legătură um, cu uh, sistemul uh, cu un tribunal pentru investiții multilateral, pentru, în legătură cu Tribunalul Multilateral pentru Investiții. Uh, și uh, ce planuri aveți în legătură cu crearea acestuia? Este o inițiativă foarte nouă, după cum știți. Suntem în favoarea creierii acestui tribunal multilateral pentru investiții. Se fac eforturi pentru ca acesta să devină realitate. E nevoie să avem astfel de tribunale pentru investiții pentru ca politica noastră comercială să fie eficace. Mulțumesc. Urmează acum doamna Rodriguez Pinheiro. Hemos hablado mucho de la Domnule comisar, am vorbit foarte mult de necesitatea pe care o avem de a susține sistemul multilateral de comerț bazat pe reguli și, a, și reforma OMC. De asemenea, vorbim de Statele Unite și de China. China a profitat de un sistem care i-a permis, permis să uh, dezvolte o concurență neloială care uh, justifică reforma necesară. Cum credeți că uh, veți obține ca China să se implice în această reformă OMC? Cum veți obține ca în același timp să consolidați instrumentele de protecție comercială și clauzele de, salva- de protecție? Și m-aș interesa dacă țineți cont de costurile pentru IMM-uri și pentru agricultori pentru a susține povara, sacina probei în, ce, în aceste litigii din punct de vedere economic. Și în calitatea dumneavoastră de comerț pentru agricultură, uh, cum veți, uh, vă veți lupta pentru uh, protejarea sectoarelor celor mai sensibile? Deja din uh, contactele cu anumite persoane, cred că există o dorință din partea multor state să se angajeze pentru a menține procesul OMC. Am lucrat cu Canada pentru a găsi un nou uh, sistem de arbitraj, însă acesta este temporar. Sperăm să se alăture mai multe state pentru că avem nevoie de mult mai multe blocuri geografice uh, pentru a avea un rezultat credibil. Am Uh, am folosit fiecare oportunitate să dialoghez cu Statele Unite pentru a afla ce, care, care sunt dezideratele lor reale, pentru că nu știm care sunt acestea. Știu că uh, este și un, uh, o perioadă politică în Statele Unite dificilă, dar în procesul de reformă OMC avem un angajament între noi, nu cu președintele Statelor Unite. Deci și sper că costul mecanismelor de protecție comercială și cred că vă gândiți la o normă care are un impact foarte mare asupra IMM-urilor. Uh, dacă se va ajunge uh, și pragul din această legislație va determina dacă vom avea o povară foarte mare la nivelul IMM-urilor sau nu. Aici trebuie să ne implicăm cu toții, uh, vom avea triloguri în curând, pentru a se stabili pragul respectiv suficient de sus. Costurile, în general, sunt foarte importante pentru IMM-uri. Felul în care le ajutăm să gestioneze aceste costuri este foarte important. Deci, stabilirea pragului este extrem de uh, crucială în acest moment. Întrebare suplimentară? atât în uh, răspunsul dumneavoastră scris în legătură cu strategia comercială, cât, precum și în intervenția dumneavoastră din această seară, nu ați menționat relațiile economice și comerciale și de cooperare între Uniunea Europeană și America Latină. Nu uh, puneți o prioritate pe acestea sau încă nu? De asemenea, angajamentul dumneavoastră în implicarea perspectivei de gen în uh, acordurile comerciale mi s-a părut destul de puțin ambițioasă. Chiar astăzi am avut uh, evenimentul She Trades uh, cu doamna comisar Malmström pentru implicarea femeilor în domeniul comercial, pentru ca femeile să beneficieze de pe urma comerțului avem interese comune, însă ne lipsesc valori comune pentru că, în, pentru că controlele nu sunt omogene. Uh, și cu toate că tarifele sunt aceleași și intră pe piațele noastre foarte multe tarife, foarte multe pro, pro, produse falsificate din China veți putea să vă implicați în cooperare cu uh, comisarii competenți uh, pentru a uh, consolida această uniune vamală? Niciun produs uh, din uh, sistemul SPS nu intră în Uniunea Europeană decât prin sistemul SPS. Și statele membre sunt cele responsabile pentru controle și inspecții când am avut uh, scandalul cu Brazilia, în urmă cu 2 sau 3 ani, imediat am introdus uh, inspecții 100%. Deci dacă există plângeri, dacă există probe în legătură cu uh, probleme sanitare și fitosanitare, trebuie să uh, ne adresăm statelor membre. Avem uh, capitole foarte puternice pe domeniul fitosanitar și nu, acestea nu sunt negociabile. Toată lumea trebuie să își ridice standardele la nivelul standardelor noastre și nu invers. De asemenea, nu chestionez angajamentul doamnei comisar Malmström pentru echilibrul de gen și egalitatea de gen și sunt sigură că uh, are o agendă în acest sens uh, pe care o voi continua. Membrii irlandezei Parlamentului vă pot spune aici că nu Mm, sunt împotriva egalității de gen în ceea ce privește participarea la alegeri. Eu chiar am introdus în Irlanda o legislație pentru a mă asigura că mai multe femei vor putea să participe în politica națională cu rezultate foarte bune. Deci uh, nu puteți să-mi spuneți că nu sunt angajat în legătură cu problemele de gen și dacă putem folosi politicile comerciale în acest sens, o vom face. Vă mulțumesc. Urmează acum Ana Cavazzini. Yeah, good evening, Commissioner Designate. Um... Bună seara, domnule uh, comisar desemnat. Vă, vă veți ocupa de um, investiții ale Uniunii Europene uh, și de protecția investițiilor și de politică comercială. Și nu erau prevăzute în scrisoarea de misiune obiective concrete. E nefericit acest lucru pentru că în ultimii ani cetățenii europeni au fost foarte îngrijorați de această idee a protecției investițiilor. Departamentele dumneavoastră lucrează la Curtea Multilaterală de Investiții, la relațiile cu China, la um, car, carta, ener, Tratatul pentru Carta Energetică, dar și la. Uh, apar întrebări și privind uh, eliminarea treptată a combustibilor fosile, a cărbunelui. Credeți că regulile privind protecția investițiilor au un impact în, asupra modului în care ne putem atinge obiectivele de politici și mai ales în ceea ce privește schimbările climatice? Și dacă da, vă veți asigura că obiectivele de dezvoltare durabilă și imperativele de, ecologice vor avea prioritate față de drepturile investitorilor, mai ales în contextul uh, curții de protecție pe, pentru investiții? De asemenea, e vorba și de a um, face apel la obligațiile uh, investitorilor. Știu că cinci ani uh, ați lucrat ca expert de politici uh, pe acest subiect um, și eu nu voi putea să intru la același nivel de detaliu pentru că am avut două săptămâni să mă pregătesc. Da, într-adevăr, um, vom lucra la sistemul de um, curte pentru investiții, de curt pentru investiții, regulile de protecție investițiilor uh, sunt uh, incluse în sistemele juridice din statele membre. Uh, deci s-ar put- și s-ar putea să nu fie garantate aceleași drepturi în alte jurisdicții. Tocmai de aceea este important să existe o rețea de Uh, securita- de siguranță, o plasă de siguranță pentru întreprinderile uh, care acționează pe um, piața internațională. N-am să vă spun că sunt un expert la nivel juridic asupra ceea ce discutați, dar sunt foarte dispus să discut cu dumneavoastră și cu cei care uh, se implică în crearea acestor curți um, pentru a discuta detaliile tehnice, menținând ideea că crearea acestor curți de investiții este importantă. Um, o întrebare suplimentară? Da. Uh, cred că ați auzit uh, din partea Comisiei că există un Uh, interes crescut în ceea ce privește capitolul privind dezvoltarea durabilă, schimbările climatice, obiectivele de dezvoltare durabilă. Ați spus că veți uh, concentra asupra aplicării și punerii în aplicare și e foarte bine, dar mă întreb, pentru că ODD-urile sunt noi și sunt menționate și în scrisoarea noastră de misiune, mă întreb ce fel de propuneri noi veți avea pentru a introduce acest domeniu al, sau acest element al durabilității în întreaga politică comercială comerțul și dezvoltarea durabilă sunt foarte importante. Ne avem angajamentele pe, față de acordurile la Paris și alte acorduri și pentru angajamentele pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Și, bineînțeles, este un obiectiv al meu la procesul OMC de a introduce obiectivele de dezvoltare durabilă în programul de lucru al OMC. Și aici sunt incluse o serie întreagă de angajamente obligatorii pe care ni le-am asumat. Iar apoi dezbaterea 2017-2018 am um, dezvoltat un plan de 15 acțiuni pentru implementarea capitolelor de dezvoltare durabilă uh, uh, pe care mm, le vom și le vom implementa de asemenea. Deci am inclus o serie întreagă de angajamente obligatorii și um, soluții pentru litigii, dar cred că um, dacă putem implementa um, aceste obiective la OMC cu, și cu ajutorul Parlamentului European, putem face multe lucruri în următorii cinci ani. Mulțumesc! Urmează domnul Marco Campomenozi. Campomenozi. Sper că veți învăța numele repede. Bine ați venit, domnule comisar. În legătură cu uh, cazul uh, Airbus, acesta este unul foarte delicat și vedeți o țară care nu participă la proiectul Airbus Italia va fi probabil a doua țară cea mai afectată de aplicarea noilor măsuri americane și ar fi afectat mai ales sectorul uh, agroalimentar, care nu are nicio legătură cu uh, cazul respectiv în domeniul aeronautic. Sper că veți face eforturi cât mai rapid ca să existe un echilibru mai bun în legătură cu aplicarea acestei hotărâri, pentru că știți foarte bine, pentru că ați fost comisar pentru agricultură până acum, că Mercosurul, Vietnamul, Australia, Noua, Ze- Noua Zeelandă, dar și Statele Unite uh, sunt uh, țări ale căror acorduri comerciale preocupă foarte mult sectorul agroalimentar. Puteți să vă luați angajamente în acest sens? Well, first of all, agriculture is not part of... Mai întâi, uh, agricultura nu face parte din negocieri cu Statele Unite. În al doilea rând, aș dori ca Statele Unite să comunice Uh, cu noi pentru că Airbus uh, trebuie să respecte decizia OMC și uh, așa trebuie să se întâmple și nu ar trebui să impunem măsuri dacă am comunica în, în urma ceea ce s-a întâmplat în cazul Băi. Rămâne de văzut ce um, ce taxe vor impune Statele Unite dacă vor fi în valoare de 5, uh, 10 sau 25 de miliarde și când vom ști despre ce, cu cine vom confrunta, um, vom uh, reacționa inclusiv când vine vorba de măsurile de retaliere în cadrul deci- legate de decizia Boeing. Aș cere Statele Unite să negocieze și nu să se uh, angajeze într-un uh, război comercial care nu poate decât să facă rău multor sectoare. O întrebare suplimentară? Hübner, Mandelson, Ashton, Ferrero, Waldner, Malmström, De Gucht, Hogan. Sunt cu toți comisarii europeni din uh, Comisia uh, din 2014 până în 2019, care reprezintă țări cu interese comerciale diferite decât cele ale țărilor din zona mediteraneană. Ar fi important să avem o abordare nouă care să angajeze Comisia Europeană pe calea apărării indicațiilor de origine geografică și a excelenței experiența dumneavoastră poate să ne garanteze acest lucru, să ne ofere garanții în această direcție, dar vă exprim preocupari, preocupările celor care văd că încă o dată un reprezentant al unei țări foarte depărtate de aceste interese care reprezintă puterea de a negocia pentru toată Europa într-un domeniu atât de delicat. Întâi, încă nu sunt comisar. Deci, <laughs> poate că ceea ce ați spus este puțin prematur, dar eu trebuie să apăr interesele Uniunii Europene. Noi nu vom impune taxe vamale, așa cum vor face Statele Unite sau spun că vor face și uh, sper că guvernul italian, uh, prin intermediul uh, prietenilor dumneavoastră din Statele Unite, pentru că știu că aveți mulți prieteni, să convingeți Statele Unite să nu faceți acest lucru. Am făcut și noi eforturi pentru a ajunge în acord cu Statele Unite într-un mod constructiv. Și um, cu toții trebuie să apărăm interesele Uniunii Europene și să ne apărăm interesele noastre comerciale peste tot și în primul rând, chiar dacă pe termen scurt nu e ușor. Next uh, speaker is Jan Saradil. Vă mulțumesc, uh, domnul Zahradil. Mulțumesc, sunt chiar în spatele dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă voi vorbi din nou despre Asia Uh, ați descris în mod foarte pragmatic uh, relațiile noastre cu China ca dezechilibrate. Pe de o parte este o piață și oportunit care are oportunități foarte mari, pe de altă parte avem litigii în legătură cu subvențiile, am introdus uh, procedura de evaluare. Puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu o strategie autonomă de negociere a Uniunii de viitor. Un lucru care să fie doar a Uniunii Europene, nu o poziție comună cu, cu Statele Unite sau cu altcineva. După cum știți, suntem în negocieri cu China în acest moment în legătură cu un acord comercial și de investiții. Aceasta, acest lucru ne dă o oportunitate și o platformă politică pentru a explora toate soluțiile pe care le-am menționat până aici, inclusiv câțiva dintre pașii care, eh, pe care i-am menționat în legătură cu companiile deținute de stat, eh, felul în care s-a deschis economia, în modul în care s-a promus, promis eu m-am angajat să închei aceste negocieri până la sfârșitul anului 2020. Deci, dacă vă uitați la uh, declarația mea de misiune, există. Uh, este, nu, este, nu va fi ușor să ajungem la acest rezultat, însă avem o uh, reuniune OMC eh, în 5 noiembrie la Shanghai, la care voi fi prezent și mă voi întâlni cu reprezentanții la nivelul cel mai înalt, cu excepția președintelui Xi Jinping, uh, pentru a încerca să avansăm pe o serie de domenii foarte importante, inclusiv uh, încheierea acordului de uh, investiții internaționale care trebuie să fie încheiat până în 2020. Întrebare suplimentară? Vă mulțumesc. Și China se s-a angajat uh, cu statele din Asia de Sud-Est uh, și pentru multe și multe dintre aceste state sunt tentate să încheie acorduri comerciale cu noi pentru a avea un fel de echilibru geopolitic în fața influenței chineze. Cum vedeți uh, relațiile noastre cu statele ASEAN? Considerați că ar trebui să continuăm abordarea țară cu țară sau să acționăm Uh, similar cu ceea ce am făcut în cazul Mercosur și să încercăm să ajungem la un acord mai larg UE-ASEAN. Doamna comisar Malmström a făcut toate eforturile să încheie acorduri uh, interregionale, însă statele au probleme diferite și nu putem să uh, negociem cu președintele Filipinelor din motive binecunoscute Thailanda și Malaezia au dificultăți legate de mandatul pe care ni l-ați dat, cu mandatul pe care l-am primit pentru a negocia uh, capitole cum ar fi uh, dezvoltarea durabilă. Însă avem acorduri foarte bune cu Vietnamul, pe care uh, și îl știți pentru că sunteți în procesul de ratificare, un acord foarte bun pentru Uniunea Euro- Europeană. Sper că îl veți uh, ratifica este nevoie de clarificări suplimentare pe care sperăm că le veți primi când veți vizita Vietnamul în octombrie și Singapore, bineînțeles, acord care va intra în uh, vigoare până la sfârșitul acestui an. Au existat uh, câteva probleme legate de indicatorii de origine geografică pe care le-am rezolvat recent și Corea de Sud. Deci, uh, în progresăm. Indonezia este o oportunitate, însă există probleme și acolo. Sau de, am depus propuneri ambițioase pe mediu și dezvoltare durabilă. Uh, nu prea văd uh, progrese la nivelul acordurilor cu regiunile, dar văd progrese în acordurile bilaterale cu diverse state din regiunea respectivă. Vă mulțumesc! Urmează uh, președintele, copreședintele meu, domnul David McAllister. Thank you, Commissioner Designate. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Doamna președinte von der Leyen va solicita să consolidați capacitatea Uniunii Europene de a se proteja de practici comerciale neloiale prin printre altele, uh, utilizarea unui noi sistem de examinare a investițiilor străine. Însă acest sistem pare numai să coordoneze sistemele naționale ale celor 12 state membre care de fapt au un astfel de sistem. Deci întrebarea mea este intenționat să consolidați cumva sau să um, adăugați ceva la acest uh, sistem? Domnul Hogan. Da, mi-aș dori o abordare coordonată și armonizată pentru statele, toate statele membre ale Uniunii Europene. Sper că putem obține asta. Există îngrijorări în anumite state membre cu privire la asta, la prietenii noștri la 17 plus 1, deci va trebui să vedem cum putem să uh, cooperăm pentru a obține um, ceea ce ne dorim. Să îmbunătățim acest mecanism mi se pare crucial pentru infrastructurile noastre uh, critice dacă suntem o economie deschisă, cum suntem, și piața internă este probabil cea mai deschisă din lume, ne așteptăm la același lucru de la cei cu care facem comerț. China ne-a promis mult și încă n-a furnizat prea mult. Deci să vedem ce putem face prin, și prin intermediul acestui acord privind investițiile pentru a face progrese. Dar există și alte elemente. De exemplu, instrumentul privind achizițiile publice. Um, care, pe care tocmai îl discutați în această comisie în momentul de față. Întrebare suplimentară? Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Piețele comune, piețele globale de achiziții publice sunt caracterizate de dezechilibre Uh, un, un, un, piața europeană este deschisă, însă ofertanții europeni uh, se lovesc de mari obstacole pe alte piețe. Există o propunere la Comisie în acest sens? Cum veți, ce veți face pentru a obține progrese? Domnul Hogan, mă bucur să vă pot spune că în ultimele zile am discutat cu domnul Altmaier, uh, ministrul economiei în Germania, și dacă sunt confirmat, sper că voi putea să-mi continui aceste eforturi pentru a discuta cu Franța și alte state membre pentru a vedea care sunt elementele care blochează acordul și cum putem face progrese. Cred că există o conștientizare crescândă în rândul uh, Consiliului și Consiliului uh, pentru Economie că este nevoie de instrumente de protecție uh, comercială pentru a, și de instrumente comerciale pentru a ne apăra uh, um, interesele. Dacă negociem de poziție de putere, putem obține mai mult. Mulțumesc, spune președintele, urmează doamna Marie-Pierre Vedren. Monsieur le comisar de... Domnule comisar desemnat, așa cum ați spus, politica noastră comercială trebuie să se bazeze pe reciprocitate și pe reguli de concurență echitabile pentru a garanta interesele Uniunii Europene. Mai mult de jumătate dintre piețele mondiale sunt închise concurenței uh, din cauza măsurilor protecționiste. Cum voți consider, contribui uh, concret la deblocarea accesului la achizițiile publice? Ce propuneri legislative veți face pentru a apăra eh, multilateralismul și rolul cheie a Uniunii Europene și în legătură cu respectarea și aplicarea politicii noastre comerciale, mai ales când vine vorba de dezvoltarea durabilă? Ați vorbit despre desemnarea unui responsabil cu comerțul însărcinat cu asigurarea respectării acordurilor. Aș dori să vă întreb cum veți eh, crea acest post. Aveți candidați? Eh, ce mijloace vor avea la dispoziție uh, și cum vor colabora cu cabinetul dumneavoastră și cu instituția dumneavoastră. Mulțumesc! Dacă dorim să reformăm abordarea noastră multilaterală bazată pe reguli, trebuie să începem cu organismul care este în centrul sistemului care aplică regulile, și anume Organizația Mondială a Comerțului. Am prezentat uh, unele idei în răspunsul meu uh, la întrebarea domnului Danti în legătură cu modul în care aș dori să facem acest lucru. Dar, fără sprijinul Statelor Unite, trebuie să avem un plan B. Și avem un astfel de plan, lucrăm la el, pentru că Uniunea Europeană să uh, îl propună în a doua jumătate a anului 2020 și vom discuta în această comisie pentru a vedea cum vom avea uh, un sistem de rezolvare a um, conflictelor comerciale și sper că și Consiliul va vedea interesul de a avea instrumente puternice de apărare comercială ca parte a negocierilor cu țările care nu respectă regulile când vine vorba uh, de uh, transferurile forțate de tehnologie sau uh, subvențiile. Crearea postului responsabilului cu comerțul însărcinat cu asigurarea respectării acordurilor este o inițiativă foarte utilă va, fi, va avea statut de director general uh, adjunct la uh, DG Comerț și uh, trebuie să ne asigurăm că această direcție generală se va restructura pentru a facilita activitatea uh, și trebuie să ne asigurăm că va avea resursele la dispoziție. Nu va fi o agenție de sine stătătoare uh, și va răspunde celorlalte uh, instituțiilor Uniunii Europene și să sperăm că va fi foarte eficient. Les producteurs et les consommateurs producătorii și consumatorii europeni doresc ca în negocierile noastre comerciale și în acordurile noastre comerciale exigențele noastre de mediu, sanitare sau sociale să fie luate în considerare. Și aș dori să îmi spuneți ce propuneri concrete și ce acțiuni concrete veți avea pentru a ne asigura că produsele importate care ajung pe piața europeană respectă cu adevărat standardele noastre. Cel mai bun exemplu pe care pot să vi-l dau este acela al produselor care au făcut obiectul fraudelor. De exemplu, în sectorul produselor bio au fost fraude și am reformat legislația Ehm, domnul raportor Martin Heusling a fost raportor la Agri, am colaborat foarte bine și am obținut un rezultat foarte bun pentru standardizarea și armonizarea regulilor pentru producătorii bio eh, dinăuntru Uniunii Europene și asigurarea unor reguli și standarde similare în cazul importurilor din afara Uniunii Europene. Și ehm, în ceea ce privește capitolele noastre eh, privind eh, standardele uh, sociale și de mediu sunt foarte importante în a asigura că se respecte standarde similare cu cele ale Uniunii Europene. Acestea vor fi foarte importante și în cazul negocierilor viitoare cu Regatul Unit. Dacă nu avem aceleași standarde pentru produsele industriale și agricole foarte ridicate, atunci alte țări vor putea plasa produse ieftine, alimente ieftine, în jurisdicțiile din vecinătatea noastră, și uh, vor crea probleme pe piețele din Uniunea Europeană. Acest lucru ar fi inechitabil pentru producătorii noștri și vom acționa ca nu, să nu se întâmple așa ceva. Mulțumesc. Urmează doamna Tiziana Beghin. E, gra. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Aș dori să revin la uh, evaluările de impact de durabilitate. Comisara precedentă nu le-a considerat o prioritate, în ciuda importanței evidente a acestea pentru a uh, evalua impactul de mediu și social și, practic, lăsa să înceapă negocierile înainte să se finalizeze aceste studii de impact. Aș dori să vă întreb dacă dumneavoastră vă angajați să faceți aceste studii și să le publicați înainte de a se demara negocierea acordurilor în viitor. We do uh, carry out uh, impact assessments. Avem uh, evaluări de impact înainte de a începe negocierile comerciale acum. Um, în faza incipientă, în legătură cu durabilitatea și oportunitățile de piață. Deja cred că se vede acest acord în faza incipientă publicat. Mm, de asemenea, Evaluarea de impact pe durabilitate va fi publicată înainte de ratificare la sfârșitul anului viitor. Vom avea un asemenea, o asemenea evaluare de impact în legătură cu Mercosur și avem un o evaluare ex ante pentru a vedea care este impactul acestor acorduri comerciale asupra fiecărui sector și o facem uh, în legătură cu sectoarele care au fost, cu acordurile care au fost deja încheiate și sunt implementate de ceva vreme. Deci nu cred că le lipsesc evaluările și nu avem nicio problemă să le publicăm. Întrebare suplimentară? Le, le ringrazio per la sua Vă mulțumesc pentru răspuns. Eu uh, am spus nu înainte ratificării, ci înaintea deschiderii negocierilor. Ar fi important să se întâmple acest lucru. De exemplu, dacă am demarat negocieri cu țări care astăzi uh, nu respectă deloc standardele, uh, sunt chiar suspectate că uh, folosesc uh, munca minorilor și așa mai departe. Și mai am încă o întrebare. În legătură cu activarea clauzei de salvgardare de către Comisie recent când vine vorba de importurile de orez din Cambodgia. Cambodgia a făcut recurs uh, cu argumentul uh, lipsei uh, așa numitului interes al Uniunii. Aș dori să vă întreb cum evaluați interesul Uniunii? Uh, considerați că trebuie ca el să fie definit Uh, ca să, în așa fel încât uh, să se poată acționa și atunci când un singur stat membru se află într-o situație de risc. Mulțumesc! Nu sunt jurist, deci defini, nu pot să vă ajut cu definirea interesului Uniunii, însă știu care este realitatea mecanismului de protecție uh, cu acordul ori, totul în afară de arme cu Cambodgia, care uh, a crescut mm, exporturile de orez către Uniunea Europeană, acolo am constatat, eh, am găsit probe din Italia și Spania, în special Italia, că a existat o creștere de importuri de orez din Cambodgia într-un timp foarte scurt și a durat ceva vreme, însă ne-am implicat și am invocat un uh, mecanism de protecție în favoarea producătorilor italieni și spanioli pentru a proteja aceste interese în conformitate cu acordul. Uh, s-a creat astfel un precedent care poate să fie utilizat, uh, mecanism de protecție care va putea fi utilizat pentru alte produse există și consecințe ale liberalizării, unde avem anumite cote tarifare pe anumite produse uh, sensibile. Vom continua să monitorizăm importurile de peste tot din lume și putem să invocăm în uh, exemplu Cambodgiei, unde am acționat să protejăm uh, producătorii din Italia și Spania. Vă mulțumesc. Urmează Domnul, domnul Joachim Schuster. Domnule Hogan, doamna von der Leyen v-a dat sarcina de a crea o taxă de, pe, la frontieră pentru CO2. Uh, ar uh, urma să se... Asta ar permite crearea de condiții concurențiale egale între producătorii europeni uh, și cei externi, dar uh, și un mecanism de protecție a mediului. În următoarele luni trebuie ales temeiul juridic, dacă va fi pe bază de mediu sau un temei din domeniul comercial. Ar putea fi o taxă, dar pentru asta e nevoie de unanimitate în Consiliu. Ar putea fi un mecanism de adaptare, dar pentru, și pentru acesta este nevoie nevoie de, numai de calific, majoritate calificată. Important este cum se va calcula uh, această taxă și care va fi relația cu sistemul de comercializare al cote, pentru cote de emisii. Important de asemenea este uh, conformitatea cu OMC și apoi um, va exista o corelație între nivelul taxei și um, efectul asupra mediului în, având în vedere toate aceste lucruri, ne puteți prezenta viziunea dumneavoastră privind uh, impozitul pe CO2? Well, it's a very complex issue and I'm... Este un subiect foarte complex și mă bucur foarte mult că comisarul principal la acest uh, element va fi domnul comisar Gentiloni. El va trebui să uh, se ocupe de valorile de impact, uh, și să-și facă temele pe acest subiect, pentru că este un subiect complex. Uh, obiectivul este să evităm delocalizarea emisiilor, să ne asigurăm că creăm un uh, mediu concurențial echitabil. Uh, va trebui să combinăm asta cu sistemul ETS, pentru că la alocările gratuite, la cotele alocate gratuit nu există prețuri care pot fi ajustate. Bineînțeles, voi um, coopera cu toți comisarii implicați. Politica Um, comerciale va trebui să se adapteze la propunerile ce vor veni din partea domnului Timerman și domnului Gentiloni. Trebuie să um, recunosc sincer că încă nu am avut reuniuni și reuniuni în care am discutat despre asta, însă este clar că trebuie să ne asigurăm că nu, suntem, nu ne regăsim într-o situație în care noi facem tot ce trebuie făcut și concurenții din restul lumii nu fac nimic. Deci cum uh, gestionăm această relație? pentru că nu ne dorim să avem un rezultat foarte bun la nivelul european, dar cei din restul lumii să nu facă nimic și să ne pună pe noi într-un dezavantaj. Sunt lucruri care vor trebui uh, luate în considerare cu foarte mare grijă în evaluarea de impact. Mulțumesc. Aveți o întrebare suplimentară, spune președintele? Domnul Schuster, întrebare, răspunsul uh, nu m-a satisfăcut în totalitate pentru că important este și conformitatea cu OMC. Dar acum, uh, referitor la altceva ce ați menționat deja, și anume cum poți uh, impune capitolele privind uh, dezvoltarea, durabilă? dezvoltarea durabilă. Ați vorbit despre Corea de Sud. Corea de Sud este un exemplu în care avem un capitol pro, foarte progresist privind dezvoltarea durabilă, dar care este ignorat în totalitate de șapte ani. În realitate nu s-a întâmplat nimic. Și aici întrebarea concretă este cum doriți dumneavoastră, în calitate de comisar competent în acest caz, să uh, vă asigurați că se și implementează ceea ce este în capitol, că sunt respectate drepturile sindicale, ceea ce în Corea de Sud, în mod clar, nu este cazul. Tocmai din acest motiv, în acordul cu uh, Corea de Sud, avem un mecanism de soluționare a litigiilor pe care îl folosim pentru prima dată Uh, am avut această prevedere în acordul din 2009, iar acum este invocat uh, după mai multe încercări de a crea un plan de acțiune pentru ca Corea de Sud să-și respecte angajamentele. Deci facem următorul pas, mecanismul de soluționare a litigilor, în conformitate cu ceea ce este în acord. Ceea ce îmi solicitați este să vă uh, promit rezultate uh, referitor la uh, ceva ce nu știu încă cum vom construi și ce nu este responsabilitatea mea. Cu mare plăcere vă voi da mai multe informații când voi avea informații suplimentare din partea domnului Timmermans referitor la cum vom aborda lucrurile. Eu sunt pentru această prevedere, așa cum este ea prevăzută în uh, scrisoarea mea de misiune și sunt uh, dispus să-mi asum propriul rol. Îmi pare rău că nu vă pot da detalii foarte multe, dar în același timp cum să vă dau detalii referitor la ceva ce încă nici măcar n-am început să construim. Uh, Mulțumim foarte mult. Urmează doamna Danuta Hübner. I, uh, commissioner, I... Mulțumesc, Dan. Domnule comisar, aș dori să vă întreb despre Brexit. Știu că nu este un subiect uh, care uh, vă place în mod deosebit pentru că sunt speculații. Dar dacă are loc o ieșire uh, fără acord sau o ieșire pe bază de acord, aceasta nu va fi o destinație finală. Imediat vor începe, va începe negocierea viitoarei relații și uh, cu siguranță un acord de liber schimb va sta la baza acestei viitoare relații și acestui acord prietenii noștri britanici vor hotărâ ce fel de acord de liber schimb doresc. Știu că doamna May dorea un acord foarte ambițios, uh, solid uh, și uh, cu măsuri echitabile și guvernul actual dorește ceva mai convențional și mai puțin profund și nu vedem că există angajamente pentru condiții echitabile. Și având în vedere cât de apropiată este această piață, cred că un acord de liber schimb trebuie să garanteze standardele. Și întrebarea mea este cum credeți că se vor uh, asigura măsurile echitabile și în ce măsură acestea sunt linii roșii pentru noi, mai ales având în vedere tentația de partea britanică să evolueze spre o divergență la nivel de reglementări și nu spre convergență. E foarte greu să știm încotro se îndreaptă Regatul Unit pentru că nu reușesc uh, să sprijine un acord în Camera Comunelor. Doamna May și Uniunea Europeană au ajuns la un acord foarte bun, foarte echilibrat, care asigura Uniunea Europeană că vor fi condiții echitabile când vine vorba de standarde, de mediu, de drepturile lucrătorilor, calitatea produselor alimentare și așa mai departe, protecția consumatorilor. Toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru noi și uh, vor. Uh, fi o parte a mandatului meu um, de responsabilitate în negocierea acestui acord. Parlamentul și Consiliul European cu siguranță vor avea multe de spus ca parte a mandatului dat Comisiei pentru a negocia și sunt sigur că uh, condițiile echitabile vor fi o prioritate. Urmează Emmanuel Moel. Bonsoir, monsieur le commissaire seara, domnule comisar desemnat. Reforma OMC este problema principală, mm, problema ascunsă a politicii comerciale. Ați vorbit despre subvențiile de stat, mecanismul de soluționare a litigiilor și chiar uh, furtul de proprietate intelectuală. Însă, doamna van der Leyen nu uh, menționează acest lucru în misiunea sa. Însă, furtul de proprietate intelectuală înseamnă contrafacerile. E o catastrofă pentru că uh, în Europa numeroase IMM-uri dispar. Aproape 400.000 de mii de locuri de muncă sunt periclitate reprezintă 85 de miliarde de euro uh, uh, și vizează uh, Germania și Italia. Acolo unde este vorba de textile, mobilă, pro- proprietate intelectuală. Este acea, lupta împotriva furtului intelectual o prioritate a Comisiei? Ați discutat cu China pentru că 80% din contra, contrafaceri provin din China. Ce faceți cu uh, platformele cum ar fi Amazon, Alibaba, uh, eBay, care comercializează produse contrafăcute fără să facă nimic împotriva pentru a opri acest lucru? Bine, în primul rând ne vom consolida uh, mecanismele de protecție comercială. În al doilea rând, avem un angajament cu China, uh, care nu merge prea departe până în acest moment, uh, în al treilea rând, negociem un acord de investiții cu China în care sunt uh, adus, puse pe masă aceste probleme. În contextul unui acord de investiții mm, care va trebui semnat până la sfârșitul anului 2020, vom avea aceste aspecte în vedere. Voi avea în vedere toate aceste aspecte pe care le-ați menționat și până la sfârșitul anului 2020 sper ca aceste lucruri să fie rezolvate. Uh, sper ca Europa să fie mai puțin naivă decât uh, până acum. Revin asupra OMC-ului pentru că vorbim uh, despre OMC, vorbim despre reforme. În iunie, Statele Unite, Brazilia, Mercosur ne-au atacat pe noi, Europa, uh, în legătură cu principiul precauției, care trebuie să fie unul de bază pentru Europa. Uh, colegii dumneavoastră, colegul dumneavoastră, domnul Sef, Șefcovici, uh, a declarat că trebuie să susținem politicile bazate pe probe și nu pe uh, îndoieli uh, științifice, cum ar fi principiul precauției. Care este poziția dumneavoastră, uh, în special în ceea ce privește aceste aspecte agricole, de exemplu, în acordurile de liber schimb? Deja am demonstrat acest lucru în acordul cu Mercosur, unde am insistat ca principiul precauției să fie inclus în acest acord și uh, nu a existat o dorință foarte mare pentru a face acest lucru, în special în Brazilia, însă i-am uh, convins pentru că a devenit o linie roșie pentru Europa și nu ar fi avut loc un acord dacă nu am fi inclus această prevedere Vă dau un exemplu personal uh, în care m-am implicat uh, și am reușit să obținem un rezultat concret. Vă mulțumesc. Urmează Jude Curtin Darling. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, sunt tentată să vă adresez o întrebare privind Brexitul, dar mă abțin. Aș vrea însă să obțin mai multe detalii din partea dumneavoastră. Sistemul de generalizat de preferințe al Uniunii Europene a ajutat la crearea de prosperitate în multe țări și regiuni, însă sistemul are multe uh, lacune, cum am auzit în ceea ce privește uh, capitolele privind dezvoltarea durabilă. Uh, Cambodgia, Myanmar au permis în mod sistematic încălcarea drepturilor omului și au uh, încălcat convențiile internaționale. Filipinele Uh, cu, în mod deschis au bagiocorit Uniunea Europeană. Sistemul însă a fost uh, foarte încet, dacă nu chiar incapabil să reacționeze. Așa cum am auzit în ceea ce privește capitolele de dezvoltare durabilă uh, din cadrul acordurilor de liber schimb. Aș putea să ne dați un număr, dacă se poate cinci, de acțiuni concrete pe care le veți lua ca, în calitate de comisar pentru a îmbunătăți implementarea uh, Um, sistemului generalizat de preferințe și a capitolelor privind dezvoltarea durabilă pentru a asigura punerea în aplicare? E bine, în primul rând, am creat un responsabil uh, însărcinat cu un responsabil pentru asigurarea respectării acordurilor, care de asta se va ocupa. În al doilea rând, vom accepta plângeri din partea societății uh, civile. Uh, am văzut că în Peru, de exemplu, tocmai asta s-a întâmplat din partea unei în urma unei plângeri din partea societății civile. Um, și iată, obținem uh, progrese prin sistemul arătatului cu degetul uh, și prin alte metode putem obține progrese. În al treilea rând, trebuie să implicăm uh, societatea civilă din aceste țări mai mult și alocăm resurse financiare pentru a sprijini ONG-uri, societatea civilă pentru a face asta. În al patrulea rând, vom avea un sistem de monitorizare pentru GSP pentru a ne asigura că investițiile sunt responsabile în aceste țări și că nu uh, se face dumping, cum îi acuzăm pe alții. Și um, eu am senzația că tot ce ține de ocupare, de mediu în, în acorduri, uh, sau sper că pot fi, uh, pot deveni priorități astfel uh, încât uh, țările GSP Plus să ne poată da garanții că și implementează ceea ce spun că implementează. Suntem foarte dornici să facem reforma pe baza evaluării făcute în 2018 de Comisia dumneavoastră și de um, Comisie cu Parlament împreună și acest lucru ne dă o agendă pentru următorii ani pentru a îmbunătăți lucrurile. Um, Mulțumesc pentru a relua unele dintre punctele menționate de dumneavoastră. În ultimii cinci ani am constatat că uh, se, folosește de multe, se folosesc de multe ori stimulentele, dar foarte rar sancțiunile în ceea ce privește sistemul GSP, mai ales când vine vorba de încălcări sistematice. Pe baza răspunsului noastră la prima întrebare, ar exist unul dintre domeniile în care ați fi dispus să analizați lucrurile mai îndeaproape, ar fi obligațiile investitorilor. Vorbim mult despre drepturile investitorilor, uh, despre sistemele de soluționare a litigilor care implică pe investitor, dar ați fi dispus să discutați despre obligațiile investitorilor, astfel încât companiile europene care investească altundeva în lume să mențină standardele de-a lungul lanțului de furnizare și să respecte drepturile omului în țările în care operează? Facem asta deja prin uh, Uh, prin uh, programele de finanțare ale BEI și ale Uniunii Europene și le cunosc din uh, perioada în care am fost um, comisar pentru agricultură în Africa. De multe ori am fost criticat că nu facem mai mult pentru a ne asigura că investițiile sunt făcute în mod responsabil în diferite țări africane. Deci am dialogat cu Uniunea Africană, am ajuns la un acord prin care Uh, înțelegem mai bine care este rolul fiecăruia. Uh, leadership uh, politic din partea africană și asistență tehnică și financiară din partea Uniunii Europene. Bineînțeles, la responsabilitatea socială a întreprinderilor și sectorul privat trebuie să facă asta. Trebuie să ne folosim politicile comerciale și oportunitățile um, comerciale cu sectorul privat uh, pentru a uh, promova tocmai aceste uh, idei pe care le-ați menționat în ce privește obligațiile investitorilor. Mulțumesc, urmează acum domnul Reinhard Bütikofer. Evening, Commissioner. I would like... Bună seara, domnule comisar. Aș dori să abordez un subiect care a fost deja menționat și de doamna Van Brett. Urgența crizei climatice ne obligă să folosim și acordurile comerciale pentru uh, Um, a aborda uh, problemele climatice. În scrisoarea dumneavoastră de misiune se spune că trebuie să existe uh, capitole ambițioase pentru dezvoltarea durabilă. E puțin. Spuneți că pentru dumneavoastră aceste capitole sunt importante, dar arătați-ne ambiția dumneavoastră. Sunt suficiente așa cum sunt ele? Cum propuneți să le îmbunătățiți? ce sunteți gata să faceți pentru ca standardele de mediu și de muncă din acordurile de liber schimb să fie cu adevărat aplicate. First of all, I would like to see... Mai întâi, convențiile și uh, acordurile noastre internaționale să uh, fie aplicate la nivel bilateral și multilateral pentru a răspunde ambițiilor noastre. Nu știu la ce țări vă gândiți când vorbiți despre convințiile, convențiile uh, privind uh, piața muncii, pentru că am făcut multe progrese, inclusiv cu Vietnamul. Am făcut multe progrese și înainte de ratificarea acordului, pentru ca această țară să pună în aplicare unele dintre convențiile OIM. Uh, în Mercosur, uh, Paraguayul și Argentina au aplicat toate convențiile uh, OIM. Ambiția mea oricum este aceea de a integra cât de mult va fi posibil și cât mai ambițios probabil cu aprobarea acestui Parlament și acestei comisii, în mandatul pentru viitoarele negocieri uh, ale valorilor Uniunii Europene, economice, de mediu și sociale. Commissioner, you just mentioned... Domnule comisar, ați menționat China. Și din scrisoarea noastră de misiune citesc că trebuie să aveți obiectivul unui acord până la sfârșitul lui 2020. Acest lucru nu este același cu finalizarea unui acord, indiferent de situație. Cred că să, trebuie să fim de acord că substanța e mai importantă, conținutul e mai important decât viteza. Um, în legătură cu responsabilul cu comerțul însărcinat cu asigurarea respectării acordurilor. Vă puteți angaja că acest responsabil va comunica regulat, nu se va consulta doar cu mediul de afaceri, ci și cu sindicatele și actorii uh, din societatea civilă și cu organismele de protecție a consumatorilor și acest responsabil va analiza plângerile acestor actori? I will certainly give you Această persoană va comunica cât se poate de mult cu toți actorii interesați. Comerțul este un instrument. Aspectele de mediu și uh, alte mm, uh, acțiuni vor fi integrate în comerț, deci îmi iau uh, angajamentul să mm, uh, consultăm toți actorii interesați, inclusiv uh, acest Parlament, această comisie, responsabilul cu asigurarea respectării acordurilor va face toate aceste lucruri. Nu aș dori însă ca acest responsabil să devină un nou ombudsman și să răspundă plângerilor. Rămâne de văzut care vor fi resursele pe care le avea la dispoziție și ce structură va avea la dispoziție, pentru că nu am dorit să duplicăm uh, rolul ombudsmanului când vine vorba de plângi, plângeri. Dar putem discuta ideile dumneavoastră, să avem o abordare uh, pentru plângeri V-am dat exemplul uh, acordului cu Peru și plângerile societății civile uh, care au dus la un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a capitolului pentru dezvoltare durabilă. Deci, o procedură de plângeri trebuie să fie definită, să avem o definiție a plângerii pentru a nu duplica alte organe și agenții. Mulțumesc și acum urmează Samira Rafaela. Mr. Hogan, over the last year... Domnule Hogan, în ultimii ani Uniunea Europeană a încheiat o serie de acorduri de parteneriat economic cu o serie de state și regiuni. Două acorduri regionale sunt blocate cu acordul de Uh, cu Africa de Sud și de Est va fi actualizat într-un nou care va conține și standarde de durabilitate. Cum vă veți asigura că relația de comercială post-Cotonou între UE și Africa va fi bazată pe valori în, um, în baza agendei pe de, pentru dezvoltare durabilă? Credeți că trebuie să fie actualizat pentru a acorda mai multe egalitate de gen și standarde de durabilitate? Și de asemenea, cum vedeți uh, în, înțelesul conceptului de mai multă egalitate în acest concept, în acest context? După cum știți, președinta von der Leyen a cerut o strategie uh, cuprinzătoare pentru Africa și acest lucru uh, acoperă și aceste uh, um, obiective de dezvoltare durabilă, inclusiv egalitatea de gen. Am făcut mult uh, prin susținerea uh, implementării acordurilor comerciale în care am acordat uh, uh, susținere prin acordurile încheiate. Aceste acorduri post-Cotonou sunt menite să consolideze parteneriatul cu Africa în același sens spre valori comune. În Africa de Est, Ehm, începutul a fost foarte lent, însă poate mâine vom avea uh, o nouă perspectivă în angajamentul nostru cu uh, Africa de Est și vom putea poate uh, actualiza acest acord de parteneriat economic către un acord de acord comercial. Însă în ceea ce privește actualizarea acordurilor de parteneriat către Uh, dispoziții uh, comerciale și de dezvoltare durabilă, care este norma acum, uh, sper să se întâmple. Aș intra mai adânc în subiectul comerțului și genului. Uh, comerțul este un, una dintre poveștile de succes ale Uniunii, uh, folosirea comerțului în alte scopuri. Ar trebui să fie și ca o parte a abordării noastre bazate pe uh, valori. Astăzi a avut loc conferința Trade for Her și uh, doamna comisar Malmström a luat foarte în serios egalitatea de gen. Cum uh, veți susține implicarea femeilor în comerțul internațional pentru că aceste drepturi sociale și economice să fie protejate și veți uh, urma pe uh, calea doamnei comisar Malmström prin includerea aspectelor de gen în acordurile ulterioare. Da sau nu? <clears throat> Uh, doamna Malmström cred că a avut un succes foarte mare în ceea ce privește egalitatea și echilibrul de gen. După cum am spus la răspunsul la întrebările scrise, intenționez să uh, uh, spun serviciilor mele să considere uh, echilibrul de gen ca o parte integrală a acordurilor de viitor. Cunosc conținutul conferinței de astăzi al doamnei Malmström și există un, o, motivație econ, o motivație puternică de natură economică pentru ca femeile să fie implicate în domeniul comercial. Am putea să ajungem la un de un, surplus, de un plus de 28 de mii de miliarde de dolari la PIB-ul uh, global dacă femeile ar fi mai, mai implicate în uh, comerț. Bineînțeles că capacitatea femeilor va fi, bineînțeles, implicată în toate negocierile noastre ulterioare. Bineînțeles, urmează acum domnul Iuliu Winkler. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, nu știu dacă greșesc, dar am senzația că um, elementul cheie sau elefantul din uh, nu din această încăpere, ci din scrisoarele noastră de misiune, este China. Am discutat despre mai multe elemente, dar uh, cred că China este importantă. Lipsește acest um, um, mediu concurențial uh, echitabil. Am văzut că practicile sunt neloiale um, și din partea Chinei, pe de altă parte, însă dorim să îmbunătățim perspectivele pentru un acord cuprinzător UE-China să aibă loc uh, finalizarea acordului privind investițiile cu China. Toate acestea par să fie contradictorii. Cum credeți că din punct de vedere politic puteți aborda această sarcină dificilă și cine din uh, comisia, din comisia von der Leyen vor fi partenerii dumneavoastră? Aș spune că toată lumea din comisie va fi implicată în relațiile cu China, de la doamna președinte până la toată lumea. Dar um, eu voi raporta în fața domnului vicepreședinte Dombrovskis. Um, și, bineînțeles, uh, capitolele de uh, dezvoltare durabilă, uh, dar și um, răspund în fața domnului Timmermans și uh, de asemenea, în ceea ce privește comerțul digital, răspund în fața doamnei comisar Vestager. Deci, vă asigur că trebuie să vorbesc cu toată lumea și, cu siguranță, doamna von der Leyen, în mod regulat, mă va întreba ce progrese fac uh, în um, relația cu China, mai ales că mi-a stabilit un termen uh, pentru 2020. Pe 4 noiembrie voi începe cu prima vizită în afara Uniunii Europene în China și uh, voi începe și cu reuniunea la nivel ministerial de la OMC și sper că voi putea discuta cu uh, China. Schimbarea comisiei uh, este o oportunitate ca odată la fiecare 5 ani de a reanaliza agenda și de a ne restabili prioritățile. Cred că voi continua strategia doamnei Malmström în ceea ce privește China, așa nume. instrumente puternice la dispoziție în Uniunea Europeană pentru a face pa- față practicilor neloiale, pentru a ne asigura că avem un mediu concurențial echitabil și în același timp trebuie să recunoaștem faptul că există afaceri pe care le putem face în China. Uh, și trebuie să ne asigurăm pentru asta însă că atunci când ei spun că vor deschide piețele să o și facă, pentru că până acum nu s-a întâmplat asta. Prin acordul de investiții trebuie să vedem cum putem stabili repere uh, care să fie respectate, pentru că chinezii sunt cei mai mari beneficiari ai uh, statutului de membru al OMC și a um, ordinii multilaterale. Au avut uh, um, o creștere enormă a, a um, producției, a PIB-ului și au obținut multă valoare uh, de pe urma acestui statut. Deci sperăm că vom putea folosi acest lucru pentru a face progrese cu China. Mulțumesc, domnule comisar de semnat, pentru acest răspuns. Cum am privilegiul, nu ultimului cuvânt, ci ultimelei, ultimei uh, întrebări, aș dori să vă întreb ceva despre agricultură. Mulți dintre colegi au vorbit despre agricultură și unele dintre subiecte sunt în mod evident importante. Există o legătură foarte strânsă între agricultură și comerț este ceva cu, sig cu siguranță foarte strâns legat de activitatea noastră actuală, dar cred că trebuie să vorbim nu numai despre provocările pentru agricultori, ce sunt aduse de acordurile de liber schimb, ci ar trebui să vorbim și despre oportunitățile enorme care vin pentru fermieri, pentru producătorii din domeniul um, um, agroalimentar Um, prin acordurile de liber schimb. Întrebarea mea este ce veți face ca, în calitate de comisar pentru comerț, pentru a-i ajuta pe fermieri să uh, beneficieze mai mult de acordurile de liber schimb ale Uniunii Europene. Domnule Winkler, după cum știți foarte bine, uh, fermierii nu vă spun niciodată lucrurile pozitive cu privire la acordurile de liber schimb. Eu sunt fiu de fermier uh, și știu că sunt fermieri care în public Ehm, și știu că așa este. Cred că beneficiile pentru agricultori sunt cel mai bine păstrat eh, secret. Cu Japonia am făcut, eh, am încheiat cel mai ehm, ambițios acord și mai ales pentru agricultor 98% liberalizarea liniilor tarifare, enorme oportunități cu Canada, cu Mexicul, diferite regiuni ale Uniunii Europene, vor viza, bineînțeles, diferite acorduri de liber schimb în funcție de uh, punctele lor uh, forte și de nivelul de interes pentru anumite materii prime sau produse. Pentru fiecare miliard pe care le exportăm, generăm 16 până la 20 de mii de um, locuri de muncă. Este important pentru zonele rurale. Deci, în Uniunea Europeană avem un interes să implementăm și să punem în aplicare acordurile de liber schimb din punct de vedere al economic, dar și din punct de vedere al mediului și din punct de vedere social. Și bineînțeles, susținem aceste lucruri cu bani. Sunt 200 de milioane de euro pentru uh, domeniul agroalimentar în 2020 pentru promovarea acestor acorduri. Când am avut criza în sectorul uh, lactatelor în 2015, de atunci am avut 12 misiuni uh, în întreaga uh, lume um, cu delegații din întreaga Uniune Europeană pentru a ajuta să vindem uh, produse de calitate la nivel european. Și sfatul meu pentru domeniul agroalimentar este exact tocmai acesta. Calitatea este importantă. Dacă reduci calitatea, reduci potențialul de efort, de export. Durabilitatea, um, este ceea ce caută piața. Deci, um, domeniul agricol um, ar, n-ar da deloc dovadă de viziune dacă uh, nu ar uh, adera la toate aceste standarde și principii de respectare a mediului uh, și de dezvoltare durabilă. Și sper că în calitate de mm, comisar pentru comerț voi avea în colegul meu uh, de la agricultură un partener cu care să pot lucra la punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb. Și asta și în beneficiul mediului. Mulțumim foarte mult, domnule comisar desemnat, pentru răspunsurile acordate. Mulțumim, mulțumim colegilor pentru întrebări. Este clar, domnule comisar desemnat, că Aici um, este inima democrației în ceea ce privește politica comercială. Cred că au fost acoperite toate subiectele fierbinți uh, de, la, de ora actuală. Domnule uh, comisar, cred că este clar că vremea în care politica comercială se făcea în spatele ușilor închise s-a încheiat. Avem nevoie de transparență în politica comercială. Domnule comisar desemnat, aveți acum oportunitatea de a uh, face câteva observații de încheiere, de a trage concluziile dezbaterii. Stimate domnule președinte, stimați membri, vă doresc mai întâi să vă mulțumesc Uh, pentru uh, această audiere. Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră foarte subținte. Sper că am răspuns cât mai bine poate. Unele răspunsuri vi s-au părut scurte, pentru că în două săptămâni am înțeles să, să abordez politica în uh, nivel general. Voi intra în detalii tehnice ulterior. Cred cu adevărat că Comerțul este fundamental condiție umane. Se făcea comerț încă din epoca de piatră. Chiar înainte ca oamenii uh, să um, înceapă să cultive, cultive pământul, se făcea comerț. Comerțul aduce mândrie și optimism permite luarea de risc și inovarea, dar în primul rând, când facem comerț, e vorba de încredere. Și astăzi acest lucru înseamnă o încredere articulată, pe bază de reguli. Acestea sunt regulile pe care le vom aplica, acestea sunt metodele de monitorizare pentru a garanta respectarea regulilor. Și Uniunea Europeană și-a creat o reputație ca partener comercial uh, Uh, responsabil, de încredere. Întotdeauna am văzut comerțul ca parteneriat, în care pentru ambele părți e clar ce se întâmplă, și Uniunea Europeană a apărat mediul încă dinainte să fie cool să uh, protejăm mediul. Prioritatea noastră a fost și este și va fi întotdeauna să ne bazăm politicile pe durabilitate. Europa dorește cel mai bun uh, rezultat pentru toată lumea. Nu dorește să învingă unele țări. Toate statele membre, toate statele, statele din afara Uniunii Europene și toți fermierii trebuie să aibă de câștigat. Și politicile Uniunii Europene sunt pe scară largă, însă nu pierd din vedere ființa umană și de aceea dialogul, comunicarea în viitor vor fi atât de importante. Proiectul european, domnule președinte, s-a născut din haos și după distrugeri. Europenii au creat un sistem mai bun și l-au transformat în realitate. Au avut obiective imposibile, dar de multe ori le-au atins. Deseori prin comerț. acțiunile uh, din tribunalele europene au îmbunătățit uh, viața europenilor, dar și comerțul a făcut-o. Modul în care facem comerț contează. Modul în care facem comerț um, ne reprezintă valorile și credințele. Modul în care facem comerț are un impact asupra modului în care ne vede întreaga lume. Uniunea Europeană trebuie să fie un actor global, puternic și trebuie să ne consolidăm rolul de lider în domeniul comercial. Toate aspectele politicii noastre comerciale trebuie să demonstreze faptul că ne angajăm pe calea păcii, prosperității uh, și cred în aceste valori și sper că vă veți avea încredere în mine că voi pune în aplicare această credință în fiecare zi. Mulțumesc! Thanks a lot, Commissioner Designate. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Acum grupurile politice vor evalua această audiere. Timp de o jumătate de oră la 21.30 uh, ne întâlnim aici cu ușile închise pentru a discuta rezultatele audierii. Vă mulțumesc foarte